Meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen, Stimați colegi și colege, dați-mi voie să vă urez bun venit. Mă bucur să vă pot ura bun venit la reuniunea din această după amiază a Comisiei Libe, care va fi sub formă de audiere. Aș dori, iată, președintele Comisiei a venit special pe, pentru a asculta această audiere, pentru că este ceva sub infracționalitatea cibernetică este ceva care ne privește pe toți. Acum mm, vedem că tehnologiile uh, aduc cu ele foarte multe avantaje, dar și foarte multe pericole și foarte multe posibilități pentru infractori uh, de a acționa. Unde trebuie trase limitele, care sunt provocările? E bine, despre toate acestea vom discuta în această după-amiază. Vom uh, asculta o serie de experți care ne vor oferi o imagine uh, a modului în care ar trebui și am putea să abordăm aceste probleme la Parlamentul European. Uh, există la ora actuală o propunere la Parlamentul European, o propunere de regulament cu privire la uh, ciber, uh, infracționalitatea cibernetică și acest, uh, și acest subiect este discutat în uh, Comisia FET, de exemplu, sau în Comisia pentru Industrie. Uh, de aceea dați-mi voie să-i urez bun venit colegei Oiuland, care va formula avizul în numele AFET, și colegul Cristian Eller, care va uh, formula avizul în partea Comisiei ITRE. Uh, Mă bucur de asemenea că în urma propunerii unei directive din partea comisiei, um, iată, și comisia este alături de noi, am purtat deja o serie întreagă de discuții pe această temă, e bine, prin această directivă este, se va înlocui și o decizie a uh, Consiliului din 2005 Uh, drept urmare, mă bucur să urez bun venit și reprezentanților Consiliului. Îl veți vedea pe Justin, Justin Miller um, din Regatul Unit, unul dintre primii specialiști um, pe care îi vom asculta și care uh, se ocupă zi de zi de uh, acest subiect de criminalitatea cibernetică. De la începutul acestui an discutăm despre cum uh, ar urma să arate această directivă. Au avut loc reuniuni interne uh, de, cu raportorii din umbră. Consiliul în iunie și-a publicat prima poziție. În cadrul acestor consultări am ajuns la o serie de întrebări, de puncte care uh, mi se pare importante. În primul rând, sancționarea unor infracțiuni cibernetice sunt ultima uh, acțiune care se ia în acest lanț al, criminali- al, infra- al uh, prevenirii uh, astfel, unor astfel de acțiuni. Deci ne întrebăm cum putem preveni și ce fel de măsuri putem prevedea în directivă. În al doilea rând, cum abordăm evoluțiile tehnice care nu vor fi numite, Uh, nu vor fi um, cuprinse în această directive, cum ar fi cloud computing. Ce mai conține directiva, de exemplu, transmiterea uh, programelor malițioase și uh, modul în care firmele trebuie să se ocupe de acest domeniu. Mă bucur că o serie întreagă de experți au dat curs invitației noastre uh, pentru a discuta despre infracționalitate cibernetică, dar și despre directivă. Structura este după cum urmează. Prima sesiune va fi condusă de doamna Cristina Oiuland și este vorba de diviziunea sarcinilor între nivelul european, internațional și al statelor membre. Ce ar trebui să fie reglementat la care nivel? În al doilea rând, sectorul privat, care este responsabilitatea și care sunt măsurile de prevenire care ar trebui luate de sectorul privat. Al treilea este cooperarea și cel de-al patrulea, protecția datelor și uh, siguranța juridică, certitudinea juridică. Am să îi rog pe cei care vor să intervină să pună întrebări, într-adevăr, pentru că avem timp de întrebări și nu să facă intervenții foarte lungi, pentru că dorim să îi ascultăm pe experți. Dacă dorim să discutăm între noi, uh, deputații, o putem face oricând altcândva, dar astăzi vrem să-i ascultăm pe experți, astfel încât ar trebui să profităm de prezența lor pentru a le adresa întrebări. Vorbitorii au 10 minute timp de intervenție, pentru deputați un minut pentru a pune întrebări. Îi dau acum cuvântul colegei mele, Cristina, pentru ca uh, ea să inițieze prima sesiune. Mulțumesc, doamnă Holmeier, pentru invitația adresată stimate doamne, stimate domni, stimați oaspeți. Mă bucur foarte mult să vă urez bun venit la Parlamentul European pentru a discuta acest subiect foarte important și actual în Uniunea Europeană, în statele membre și în, la nivel internațional acest subiect este foarte actual. Mă bucur să pot prezida această primă parte a acestei audieri. Eu sunt din Estonia, iar experții știu că în 2007 Estonia a fost victima unui atac cibernetic foarte vast, l-am fi putut numi un război cibernetic. Deci avem o experiență pe care o putem împărtăși cu alte state membre pentru a vedea ce s-a făcut la noi. Dar oricum sunt foarte curioasă să aud părerile dumneavoastră în calitate de experți. Sunt convinsă și cred că mulți în Uniunea Europeană împărtășesc părerea mea că trebuie să cooperăm strâns în acest domeniu și nu numai să cooperăm, ci să ne armonizăm legislația și activitățile pentru a proteja infrastructura noastră strategică. Și nu numai infrastructura. În plus, trebuie să comparăm și să împărtășim și să implementăm cele mai bune practici care există în statele membre. În ultimul rând, în această scurtă introducere, aș dori să vă mai Uh, rog să vă gândiți nu numai la, la această tematică restrânsă pe care o vom discuta astăzi, și anume atacurile cibernetice împotriva sistemelor informaționale, cred că ar trebui să fim dispuși să gândim mai departe, la un nivel global, cum poate fi reglementat acest domeniu uh, și în afara uh, frontierelor Uniunii Europene. Și ar trebui să ne gândim la cum Uniunea Europeană ar putea și ar, sau ar trebui să fie proactivă la nivel global. Vă mulțumesc și dau cuvântul uh, înapoi doamnei președinte. Dau cuvântul lui Iacob Boratinski Mulțumesc, uh, doamnă președinte, pentru faptul că ați invitat comisia la această audiere. De fapt, doamna Oiuland a uh, dat impulsul pentru ca uh, comisia anul trecut să vină cu o nouă propunere în acest domeniu. A fost unul din atacul împotriva Estoniei, a fost cel care ne-a uh, Uh, făcut conștienți de faptul că este nevoie de un um, răspuns la nivel european. Mă voi uh, concentra asupra acestor aspecte pentru că pentru toate celelalte avem experții alături de noi. Există dovezi că um, există o amenințare din ce în ce mai uh, gravă din partea uh, în ceea ce privește atacurile cibernetice. IOCTA a confirmat că um, din ce în ce mai mult sunt utilizate um, atacurile cibernetice um, și internetul. A, a scăzut numărul um, atacurilor de scară largă din, în interiorul Uniunii Europene. Obiectivul este ca um, infractorii să fie condamnați, să îmbunătățim cooperarea transfrontalieră între autoritățile de aplicare a legii și să creăm sisteme de monitorizare și colectare a datelor eficiente. Mai exact, este vorba de ridicarea nivelului sancțiunilor uh, pentru aceste infracțiuni până la ora actuală este foarte, sca este foarte scăzut să pot, dorim să introducem uh, circunstanțe agravante conform propunerii noastre uh, atacurile uh, cibernetice așadar vor uh, putea avea astfel de circumstanțe agravante. De asemenea, așa numitul spoofing, când asumi uh, identitatea altcuiva, va fi de asemenea astfel de circunstanță agravantă și de asemenea practica de a, de a trimite uh, e mail cu uh, attachment-uri infectate pretinzând că uh, ești cineva din aceeași organizație. Va fi uh, iarăși o astfel de, un astfel de aspect prevăzut. De asemenea, în această propunere am introdus o obligație pentru statele membre de a răspunde la, o, la cereri din partea sectorului privat sau public prin intermediul unei rețele de puncte de contact uh, deschise uh, permanent și știm că la ora actuală de multe ori acest lucru nu funcționează în practică. Și nu în ultimul rând, uh, având în vedere faptul că nu cunoaștem um, scala la care au loc aceste atacuri, am prevăzut o obligație pentru statele membre pentru facilitarea uh, colectării datelor cu privire la atacuri cibernetice. Trebuie să fim conștienți de faptul că nu este un răspuns cuprinzător această legislație la atacuri cibernetice. Este doar unul dintre instrumente, dintre, mai, dintre diferitele instrumente uh, pe care le putem utiliza la nivelul Uniunii Europene pentru a răspunde la uh, atacul din partea um, uh, infracțiunilor etice. O comunicare a comunicării a Comisiei uh, anul trecut a numit uh, combaterea infracționalității cibernetice printre prioritățile sale. Uh, s-au prevăzut diferite măsuri, uh, cooperare între actorii privați și publici, uh, instruirea personalului și așa mai departe. Aș spune că exercițiul actual, care va duce, sperăm, la crearea unui centru european pentru um, infracționalitatea cibernetică, ei bine, um, cred că acest exercițiu va uh, arăta în ce măsură uh, Uh, putem acționa. Comisia la ora actuală încearcă să răspundă la o serie de întrebări. Unde ar trebui să fie loca, uh, unde ar trebui să aibă sediul acest centru, care ar fi funcția sa, care ar fi uh, relaționarea sa cu statele membre și cum ar putea acest centru cel mai bine să răspundă la nevoile pe care le avem. Este un proces uh, în care încercăm să obținem răspunsuri detaliate uh, la aceste întrebări. Dați-mi voie să mai menționez o serie de aspecte care poate vor fi menționate și de către experți. Pentru noi, uh, Direcția Generală Afaceri Interne foarte important este cum putem crește la nivelul Uniunii Europene capacitatea uh, autorităților de aplicare a legii. Comisia deja de patru ani uh, încearcă să găsească uh, abordări inovative pentru um, criminalitatea cibernetică. Trebuie îmbunătățită cooperarea între sectorul privat, uh, autoritățile de aplicare a legii, Uh, echipele de răspuns, de reacție urgentă. Iar această cooperare este esențială pentru a răspunde în mod eficace la criminalitatea cibernetică. Trebuie stabilit și care ar, cum ar, fi, care ar fi inter, Uh, interfața între acest centru și cetățeni. Apoi, guvernanța internetului, un aspect uh, foarte important care merge dincolo de statele membre și de Uniunea Europeană, însă este esențial pentru a ne asigura pe de o parte libertatea pe internet, dar și garantarea încrederii și a securității pe internet. Un alt aspect pe ordinea noastră de zi este promovarea recomandărilor autorităților de aplicare a legii în ceea ce privește prevenirea abuzării de uh, resurse critice pe internet. Sunt recomandări fă făcute către ICANN și de către grupul de lucru al Uniunii Europene pentru Securitate Cibernetică. De asemenea, măsuri uh, pentru combaterea pornografiei um, pe internet. Este un uh, domeniu în care cooperăm uh, strâns cu sectorul privat și cu ceilalți actori implicați. Există și multe alte măsuri, dar toate sunt relevante și practic uh, se referă la același subiect al uh, combaterii criminalității cibernetice. Deci, pe măsură ce dezbatem viitorul acestei directive, cred că nu trebuie să considerăm că acest act normativ va fi uh, remediul pentru toate problemele. Este unul dintre instrumente, dar ne bazăm pe sprijinul Parlamentului European um, pentru a ne sprijini și pentru celelalte măsuri, multe dintre ele non-legislative, care sunt esențiale pentru calitatea și eficacitatea răspunsului Uniunii Europene la criminalitatea cibernetică. Mulțumesc! Mulțumesc foarte mult pentru observațiile introductive și pentru liniile directoare care ne vor fi de folos în discuțiile ulterioare. Sigur că Parlamentul European este dornic să colaboreze cu Comisia pentru a reglementa criminalitatea informatică. Acum dau cuvântul următorului vorbitor, care reprezintă președinția uh, poloneză, domnul Mihal Fina. Vă rog, aveți cuvântul. Mulțumesc frumos! doamnă Hochmeier, uh, onorați deputați, vă mulțumesc pentru că m-ați invitat la această audiere. În numele președinției aș dori să vă prezint perspectiva Consiliului asupra problemei uh, infracțiunii uh, cibernetice și securității cibernetice. Cred că sarcina mea a fost mult ușurată de reprezentatul Comisiei, care a prezentat deja o gamă întreagă de măsuri. Toată lumea este de acord și nu avem nevoie de o audiere pentru acest lucru, că tendința este în creștere și ea necesită un răspuns din partea Uniunii Europene, un răspuns rapid și o abordare cuprinzătoare. Trebuie să uh, subliniez faptul că răspunsul pregătit în Consiliu pe baza propunerii Comisiei este unul cuprinzător, așa cum uh, S-a menționat deja. Avem o agendă digitală pentru Europa, avem planul uh, de acțiune pentru strategia de securitate internă și o gamă întreagă de măsuri discutate în prezent la nivelul Consiliului. O gamă întreagă de subiecte, cum ar fi crearea uh, Centrului European pentru Criminalitate Cibernetică și toate aceste aspecte sunt discuse tratate în cadrul uh, politicii europene și ne așteptăm ca uh, în octombrie anul acesta să se adapteze noi priorități strategice. Iar ca un pas următor va fi un plan uh, operațional de acțiune care va include aceste obiective strategice și, și el uh, va fi elaborat uh, tot în decursul acestui an. Prin urmare, suntem convinși că odată ce am uh, pus în practică măsuri eficiente, răspunsul Uniunii Europene uh, împotriva criminalității cibernetice va fi consolidat și astfel vom putea să uh, punem capăt acestui tip de criminalitate în mod eficient. Directiva privind uh, combaterea atacurilor asupra sistemelor informatice este esențială pentru această strategie și cred că este ultimul pas uh, la nivelul răspunsului. Se referă la definirea infracțiunilor, la uh, penalizări, la circumstanțele agravante, la toată gama de măsuri penale care sunt răspunsul final la infracțiune. Fiind bazată pe articolul 83 din Tratatul de Funcționare a Uniunii Europene, obiectivul său este clar, iar domeniul de aplicare este și el clar stabilit. După cum știți și după cum s-a spus deja, Consiliul s-a angajat în discuții intense în timpul președinției ungare și cred că astăzi este de fapt aniversarea proiectului de document pe care l-am primit anul trecut în 4 octombrie de la Comisie și am reușit să găsim o abordare generală a statelor membre în iunie anul curent. Și am să vă fac doar o scurtă prezentare a principiilor care au ghidat lucrările Consiliului privind proiectul de directivă. A fost vorba de patru puncte majore și prima idee a fost să păstrăm raționamentul propunerii Comisiei și să abordăm, printre altele, atacurile la scară mare și cele care folosesc uh, botnets. Făcând acest lucru, ar trebui să ținem seama și de diferențele sistemelor juridice ale statelor membre. Al doilea principiu a fost găsirea echilibrului adecvat dintre sancțiuni și domeniul de aplicare al um, criminalizării. Am încercat să facem acest lucru excluzând unele uh, cazuri minore din domeniul de aplicare al directivei și adaptând uh, sancțiunile pe de altă parte. Al treilea principiu a fost să păstrăm limbajul directivei cât mai neutru din punct de vedere tehnologic cu putință. Este evident că tehnologia se schimbă foarte repede și nu are sens să creăm instrumente juridice care să nu mai fie um, actuale în momentul uh, intrării în vigoare datorită transformării rapide a tehnologiei. De aceea am dorit ca definițiile și instrumentul juridic să fie cât mai puțin tehnologic cu putință și, nu în ultimul rând, am vrut să păstrăm consecvența cu standardele uh, pregătite de, uh, în cadrul așa numitei convenții de la Budapesta, un instrument internațional foarte actual pentru combaterea criminalității uh, cibernetice și sper să putem uh, împărtăși uh, aceste obiective și principii și în lucrările viitoare și în colaborarea viitoare cu Parlamentul și așteptăm cu nerăbdare colaborarea cu dumneavoastră cu uh, privire la proiectul de directivă și în viitor. Mulțumesc frumos, domnule Fila, pentru această aceste explicații în numele președinției Uniunii Europene. Și trecem acum la următorul uh, vorbitor, domnul Chesty Miller, uh, șeful politicii de criminalitate uh, cibernetică din Regatul Unit. Aveți cuvântul. Mulțumesc frumos. Mă scuzați două secunde până ajung uh, la curent și cu tehnologia. Aș vrea să încep mulțumindu-i doamnei Holmeier pentru organizarea acestei audieri. Um, este un subiect foarte important și este unul esențial pentru guvernul uh, Regatului Unit. Aș dori să vorbesc pe scurt despre ceea ce uh, Regatul Unit vede ca uh, diviziunea corectă a sarcinilor. Vreau doar să vă prezint pe scurt cam care este perspectiva Regatul Unit asupra criminalității cibernetice, care este domeniul meu specific. Noi uh, luăm, vedem această amenințare foarte serios. Guvernul uh, britanic a alocat uh, un buget de 650 de milioane suplimentare pentru abordarea, milioane de lire pentru abordarea acestei probleme. Vrem să avem răspuns juridic corect, autorități potrivite și așa mai departe. Abordarea noastră este că toți suntem responsabili pentru, abordarea, pentru soluționarea acestei probleme, pentru că toți beneficiem de pe urma internetului, fie pentru servicii, fie pentru divertisment, fie în beneficiul guvernului. Toate acestea uh, sunt folosite de noi toți. Uh, și considerăm că diversele părți ale societății, autoritățile, societatea civilă, uh, agenții economici, trebuie să joace rolul, uh, să joace rolul de a asigura uh, mediul virtual. Vedem acest lucru și ca o responsabilitate internațională, pentru că este vorba de o infracțiune internațională și considerăm că trebuie să colaborăm la toate nivelurile, guvern, societate civilă, autoritățile de aplicare a legii și așa mai departe, pentru a um, face față acestei probleme care considerăm că sunt uh, responsabilitățile naționale specifice. Mai întâi, considerăm că fiecare stat trebuie să aibă răspunsul legislativ potrivit, capacitatea uh, de a aborda infracționalitatea cibernetică, de a o identifica, de a identifica um, infracțiunile online ca fiind infracțiuni. Legislația corectă, sancțiunile corecte, am vorbit despre directivă și susținem abordarea actuală în acest sens. Dar nu e vorba doar de legislația națională, ci și de flexibilitatea de a folosi această legislație, de a lucra cu alte state, de a susține uh, anchetele uh, organelor uh, de lege și uh, de a transfera competențele. Uh, alte responsabilități naționale, uh, răspuns uh, instruit din partea autorităților de aplicare a legii. Este un subiect destul de delicat. În uh, Regatul Unit, în următorii patru ani, vom petrece foarte mult timp, nu doar pentru a crea unități specializate, ci și pentru a aduce cunoștințele despre criminalitate cibernetică în baza generală de cunoștințe a uh, autorităților de aplicare a legii. Răspunsul legislativ și aplicarea legii sunt esențiale, dar și publicul trebuie să fie conștient de problemă, să știe cum o poate combate și uh, împărtășirea cunoștințelor între autorități, între uh, societatea civilă și agenții economici uh, este esențială. Uh, Totodată uh, abord, avem abordare de tip uh, parteneriat. Uh, guvernul nu poate face acest lucru singur, nici societatea civilă, nici autoritățile. Trebuie să colaborăm și ne dorim foarte mult ca aceste parteneriate să existe. La nivel internațional, dorim foarte mult ca prin Convenția de la Budapesta cooperarea internațională să fie promovată și la fel și prin directiva europeană despre care am vorbit. salutăm eforturile Uniunii Europene în acest sens. Uh, am uh, dorit să ne implicăm în negocierile uh, privind directiva propusă de Comisie. Am considerat că e o problemă care include și um, Regatul Unit. La fel am susținut și uh, textul directivei, așa cum a fost el convenit de Consiliul Jai din iunie. Înțelegem care este rolul cheie al Uniunii Europene și considerăm că acesta este unul de coordonare. În special, Uniunea Europeană trebuie să se co- uh, cedreze pe coordonarea răspunsului uh, agențiilor de aplicare a legii. Am auzit despre crearea acelor centre pentru criminalitate cibernetică. Susținem totodată parteneriatele europene și parteneriatele public-private, cum este cel uh, public-privat pentru uh, rezistență. Susținem totodată abordările uh, ONG-urilor, cum este ICANN, și totodată încercăm să lucrăm cu inter- parteneri internaționali. Uniunea Europeană lucra foarte bine cu Statele Unite și salutăm foarte bine această colaborare și Știm de asemenea că Comisia a promovat foarte bine uh, Convenția de la Budapesta și am dorit să continue acest lucru în toate statele membre. Iată și un rezumat foarte rapid. După cum am spus, susținem uh, activitatea internațională de abordare a criminalității cibernetice, dorim să lucrăm cu alte state membre și cu instituțiile europene și cu alte state pentru a aborda această problemă și suntem dispuși să ne împărtășim cunoștințele și experiența cu oricine este interesat. După cum probabil unii dintre uh, dumneavoastră știți, Uh, are loc convenția uh, de la Londra privind spațiul virtual la începutul lui noiembrie și sperăm ca acolo să tratăm uh, o serie dintre aceste probleme cu o gamă uh, largă de invitați, de la autorități, la societatea civilă și așa mai departe. Și sper ca unele dintre chestiunile care ne confruntăm să fie discutate și acolo. Îi mulțumesc, doamnei Holmeier, că m-a invitat astăzi și sper uh, că ați înțeles cam care este poziția Regatului Unit. Mulțumesc frumos! Thank you. Thank you very much, uh, Mr. Miller. Mulțumesc foarte mult, domnule Miller, pentru faptul că ne-ați împărtășit Uh, punctul dumneavoastră de vedere, punctul de vedere al Regatului Unit al Marii Britanii și acum sunt foarte încântată să dau cuvântul doamnei Heli Tirmaclar, expert din Estonia și care a avut ocazia să conlucreze și cu instituții internaționale la acest nivel. Bună ziua tuturor! Voi încerca să vă prezint punctul de vedere al guvernului estonian în ceea ce privește siguranța cibernetică în Uniunea Europeană și cum anume trebuie să ne pregătim pentru ciberatacuri. Aș vrea poate să încep cu o prezentare despre ceea ce s-a întâmplat în 2007 și ce s-a întâmplat în 2007 încoace în Uniunea Europeană. În 2007 noi am avut uh, atacuri, uh, ciberatacuri foarte motivate și nu a existat niciun fel de mecanism formal internațional care să ne ajute. Și uh, profesioniștii din domeniu uh, și au conlucrat cu cei din alte țări, lucru care ne-a ajutat să coordonăm asistența la nivel internațional pentru Estonia pentru atacurile din 2007 și răspunsul a fost unul de succes. Deci, pe ansamblu, putem spune că la nivel intern, Eram pregătiți și am reușit să ne mobilizăm pe durata celor două, trei săptămâni. Acum, atacurile din 2007 ar putea avea drept concluzie următoarele uh, idei. Ar trebui ca toate statele să aibă anumite sisteme de protecție care să reprezinte piatra de, de temelie în cazul unor uh, atacuri cibernetice. E nevoie de asemenea și de mecanisme, atât legale cât și de altă natură, care să fie deja instaurate. Și următoarea lecție pe care o putem învăța este că coordonarea la nivel, cooperarea la nivel internațional este una foarte importantă dacă s-ar întâmpla să existe și alte atacuri similare pe viitor. Din 2007 până în prezent am văzut că foarte multe lucruri au fost dezvoltate sau au evoluat la nivelul uh, cibersecurității. Și au existat multe inițiative. Dacă îmi dați voie, acum aș dori să vă prezint pe larg, pe ansamblu, care sunt uh, instituțiile implicate la nivel internațional în uh, cibersecuritate și care ar putea fi rolul specific al Uniunii Europene în această arhitectură. Cred că au existat foarte multe inițiative care au fost lansate din 2007 până în prezent și organizațiile la nivel internațional uh, se pare că au reușit să-și găsească o nișă, un rol în acest domeniu. Nu voi începe cu Uniunea Europeană, pentru că dumneavoastră, membri ai Uniunii Europene, știți foarte bine care sunt inițiativele dumneavoastră. Dar am avut o dezbatere foarte uh, interesantă la Națiunile Unite, la Comisia pentru Dezarmare și a existat rezoluții în trecut referitoare la modul în care s-au utilizat informații și instrumente împotriva informatice împotriva altor țări și există și un raport care a fost uh, redactat în 2010 de către experții Națiunilor Unite și care a put, permis rezolvarea anumitor dileme la nivel internațional, legislație internațională. Și putem spune că în momentul de față, legislația internațională pe care o avem și care acoperă utilizarea forței împotriva altor țări se aplică de asemenea și în spațiul cibernetic. Deci legea, legislația internațională poate fi aplicată și în uh, spațiul ciberne cibernetic. Deci nu putem ataca populație civilă nici în spațiul cibernetic. Toate aceste lucruri au efecte secundare și terțiare, și anume că există această, acest apel de a nu lansa atacuri în uh, spațiul cibernetic. Aceste apeluri se lansează către țările autoritare, care nu își doresc semnarea unui astfel de uh, tratat, unui astfel de uh, document. Aceste țări ar dori ca aceste uh, tratate să fie utilizate drept o scuză ca și cum ar fi un control sporit asupra populației. Dar noi, bineînțeles, în democrațiile occidentale nu putem susține un astfel punct de vedere și există un consens uh, în rândul uh, Statelor Unite ale Americii și a partenerilor uh, occidentali pe această temă. Apoi, un alt, o altă concluzie foarte importantă pe care o putem desprinde din acest raport este uh, este capacitatea și posibilitatea de autoapărare a statelor care sunt astfel atacate din punct de vedere cibernetic. Două politici au fost astfel adoptate, pro- protecția infrastructurilor uh, militare. Mm, NATO nu este o instituție care uh, să aibă drept misiune protejarea instituțiilor și infrastructurilor civile. Deci NATO a pus accentul pe măsuri uh, de natură, uh, aș spune eu mai degrabă, uh, de reacție. Dacă ceva se întâmplă, atunci NATO poate interveni. Dar mai întâi e vorba de o decizie politică. Deci, în cazul în care există un ciberatac, nu NATO este instituția care poate indica unde, când și cum o astfel de decizie politică trebuie să fie luată. Și dacă există atacuri simultane, atunci, bineînțeles, răspunsul poate fi unul simultan uh, de autoapărare. Aceasta e vorba, e vorba despre o politică care a fost adoptată în luna iunie. OACI este o organizație care trebuie să propună la nivel internațional legislația soft, iar în domeniul, uh, în spațiul cibernetic ar fi acele măsuri de construire a încrederei, care sunt absolut necesare tocmai pentru a um, preveni sau pentru a împiedica uh, anumite intenții uh, ale anumitor state care uh, intenții care ar putea să fie prost interpretate, dar care inițial nu aveau această dimensiune. Și uh, aici putem avea instrumente juridice deosebit de importante în acest domeniu, pentru că do- dorința este să se armonizeze sistemele legale ale țărilor care participă. Și există toate aceste principii importante de luptă împotriva ciberatacurilor. Acestea existau deja acum 10 ani de zile și de fapt nici nu avem nevoie de alte uh, tratate suplimentare. Dacă toată lumea ar aplica toate aceste principii, atunci uh, ar fi perfect. Și în acest sens, Uniunea Europeană își poate aduce o contribuție. Apoi, avem și OCDE-ul, care are mai degrabă o dimensiune economică și care are uh, și ea anumite infrastructuri, există în acest sens uh, recomandări, documente, care cuprind și acest capitol de ciberspațiu. În toate inițiativele internaționale, Uniunea Europeană este instanța cea mai potrivită pentru a avea toate aceste uh, dosare de cibersiguranță care să fie rezolvate. Uniunea Europeană are pila, pilonii necesari, uh, spre exemplu, sistemele de coordonare polițenească și civilă. Uniunea Europeană are de asemenea piața internă, are pilonul judiciar. Nicio altă organizație din lume nu are un, un astfel de mandat pentru a face față problemelor de securitate cibernetică. De aceea, uh, Uh, poate că vom auzi mai multe despre inițiativele Uniunii Europene astăzi, însă deja în 2009 s-a început o, uh, o politică de protecție a infrastructurilor civile deosebit de importante. Au existat exerciții uh, de pregătire, a existat o, uh, un schimb de informații Uh, un text legislativ foarte bun a fost propus, cel pe care îl discutăm astăzi, ceea ce reprezintă un pas înainte și există și multe alte inițiative pe care Uniunea Europeană le-a luat deja până în prezent. Însă ceea ce lipsește în momentul de față e o privire de ansamblu asupra tot ceea ce poate fi făcut în cibersecuritate și modul în care pot fi coordonate toate aceste inițiative foarte bune. Acum, pentru a mă referi la legislația pe care o discutăm acum. Aceasta reprezintă un pas înainte și anume armonizarea responsabilității la nivelul statelor membre, între diferitele state membre. E un aspect important pentru că acest lucru poate să uh, descurajeze toate aceste sindicate ale crimei, uh, criminalității organizate. Și știm că forțele de poliție din anumite state membre sunt deosebit de angajate, însă mai sunt multe de făcut atât la nivel intern cât și la nivelul întregii Uniunii Europene pentru a întări nu numai capacitățile naționale de aplicare a legii, ci și coordonarea internațională din domeniu. Și dacă îmi permiteți, aș face o sugestie dacă Uniunea Europeană ar putea să prevadă un sistem oarecare de verificare uh, care să poată fi implementat la nivelul statelor membre. Acest lucru ar fi cu siguranță deosebit de important. Acum, în ceea ce vrește parteneriatul public-privat, lucru care a fost uh, evocat de domnul Bortinski uh, pe scurt, e important să avem un astfel de parteneriat, mai ales la nivel european. În Statele Unite există o, ceva similar. Marile companii în Europa sunt atacate zilnic și se confruntă cu pierderi economice din această cauză. Și cu siguranță poate că au cea mai bună informație și anume care sunt actorii implicați și cine anume îi atacă aproape zilnic. Sectorul privat are un rol cheie în orice formă de răspuns. Și apoi, împărtășirea informațiilor între statele membre. Dacă acest mecanism ar putea funcționa, atunci Uniunea Europeană ar fi cu siguranță uh, un loc mai sigur sub soare. Și am menționat de asemenea și exercițiile care au fost organizate uh, de răspuns la ciberatacuri. Acestea sunt foarte bune. În momentul de față încă nu avem o legislație pentru ele la nivel european. Avem câteva, aș spune eu, fragmente Uh, de documente uh, pe aici, pe acolo. Însă, oricum, acesta nu este subiectul discuției noastre, cred că e un subiect pe care ar putem aprofunda ulterior. Acum, la nivel extern, Uniunea Europeană ar putea ajuta acele țări care nu își pot permite să aibă un sistem de apărare cibernetică foarte costisitor și poate printr-un sprijin financiar, printr-un sprijin, știu eu, de altă natură, ar putea să contribuie la securizarea uh, spațiului cibernetic. Pentru că știți că acesta nu are frontiere și multe din atacuri au și au originea în afara Uniunii Europene și aproape de Uniunea Europeană. De aceea noi trebuie să ne gândim uh, în mod global ce putem face, cum putem ajuta țările care sunt mai puțin dezvoltate și care se află în jurul nostru sau în alte uh, părți ale lumii pentru a construi acele capacități de apărare și da, astfel să facem în așa fel încât să dispară acele paradisuri terestre pentru cibercriminali. Mai sunt și multe alte lucruri importante pe care Uniunea Europeană le-ar putea face. Uh, spre exemplu, capacitatea sa de a proteja anumite informații, anumite instituții, însă, după părerea mea, cred eu că mergem în direcția cea bună și în numele guvernului din Estonia sunt uh, foarte bucuroasă să constat că cibersecuritatea a devenit un subiect deosebit de important la Bruxelles. Mulțumesc! Well, thank you. Uh, thank you very much for this. Mulțumesc foarte mult, mulțumesc foarte mult pentru această prezentare Uh, despre modul în care funcționează organizațiile la nivel internațional, bineînțeles, la nivel de Uniune Europeană, trebuie să ținem seama de toate aceste aspecte, pentru că și noi facem parte din comunitatea internațională. Acum, următorul vorbitor în acest panel este domnul Mihal Zanevski, care... A, v-ați mutat, sunteți în partea cealaltă. Care ne va împărtăși experiența colegilor din Polonia. Good afternoon, ladies and gentlemen. Um, I represent uh, Mulțumesc. against cyber. Bună ziua, domnilor și domnilor. Eu uh, reprezint unitatea de sprijin pentru lupta împotriva criminalității cibernetice și ar dori să vă prezint abordarea noastră în combaterea criminalității cibernetice primele structuri implicate în acest fenomen au fost create în cadrul Poliției Naționale în 1996. Uh, creșterea dinamică a amenințărilor și um, așteptările sociale au dus la faptul că s-au creat mai multe unități și departamente în cadrul poliției și în cadrul altor servicii. Acum un an, în iunie 2010 a fost creată unitatea noastră, cea de uh, sprijin în lupta împotriva uh, criminalității cibernetice. Aceasta este structura uh, unității noastre. Lucrează aici 26 de ofițeri în lupta împotriva criminalității cibernetice. Acestea sunt uh, starcinile noastre principale, identificarea și monitorizarea zonelor de risc în domeniul uh, criminalității cibernetice, cooperarea cu uh, administratori și proprietari de rețele uh, de calculatoare, cu operatori de uh, telecomunicații și furnizori de servicii. Suntem responsabili de identificare pentru agenții uh, străine de uh, aplicare a legii, uh, identificarea așadar uh, la noi uh, pentru aceste uh, aspecte și încercăm să găsim noi moduri de a uh, lupta împotriva acestui tip de criminalitate, de asemenea să cooperăm cu alte uh, Uh, tip, cu um, alți actori și cu actori privați și cu alți um, um alte autorități. De Temeiul juridic conform căruia lucrăm este legea poliției, legea telecomunicațiilor, legea serviciilor electronice, codul penal și codul de procedură penală. Toate acestea ne oferă instrumente pentru a combate criminalitatea cibernetică în Polonia. Bineînțeles, toate directivele Uniunii Europene sunt implementate prin intermediul acestor acte normative. Acestea sunt uh, așteptările noastre de la sistemul juridic după cum știți, din ce în ce mai multe domenii ale vieții noastre se bazează pe spațiul uh, cibernetic. După cum știți, uh, poliția mm, legea trebuie să, uh, uh, să um, prevadă și măsuri de prevenire care să permită autorităților de aplicare a legii Uh, să intervină în mod eficace. De asemenea, uh, un uh, sistem legal ar trebui să fie adecvat ca sancțiune pentru nivelul infracțiunii. Am să vă prezint acum cele mai importante cazuri la care am participat de anul trecut. Am participat în eradicarea serverelor OARES um, localizate um, în cadrul unei universități din Gilwice. Echipamentul era utilizat ca backup pentru um, serverele europene. Am uh, securizat uh, aproximativ 150 de terabits de Um, de memorie. De asemenea, am cooperat cu Biroul uh, Central de Investigații și am reușit să descoperim uh, oferte de uh, trafic de organe umane și am reușit să obținem informații cu privire la mai mult de 121 de utilizatori care încercau să vândă organe umane pe internet. Toate aceste uh, informații au fost trimise biroului central de investigații. De asemenea, avem o echipă specială care cooperează cu celelalte departamente ale poliției datorită activităților noastre am obținut informații de pe internet cu privire la diseminarea ghidurilor pentru producția de explozibil și um, aparate um, explozibil, explozive. Toate acestea au fost, uh, toate aceste informații au fost uh, furnizate Biroului Central de uh, Investigații și um, această activitate a permit, permis acuzarea 22 de utilizatori de internet. Începând cu 2006, am participat la mai mult de 30 de operațiuni internaționale pentru combaterea pornografiei infantile. În urma activității noastre, aproximativ 1400 de utilizatori de internet au fost identificați, utilizatori care diseminau um, fișiere de um, pornografie infantilă aproape 400 dintre aceștia au fost puși sub acuzare. Și aș dori să vă spun că foarte important pentru noi din punct de vedere al aplicării legii uh, este a uh, deci foarte importantă a fost uh, directiva privind reținerea datelor. Pentru că pe baza acestei directive am reușit să identificăm toți acești utilizatori și să îi localizăm. Eu cred că această directivă este o foarte bună soluție. Vă mulțumesc pentru atenție. Vă mulțumim, domnule Salevski, pentru, pentru faptul că ne-ați împărtășit propunerea poloneză, iar acum, la propunerea doamnei Holmeier, propun ca următoarele 20 de minute să avem un prim schimb de întrebări, răspunsuri și comentarii și dacă sunteți de acord, am să vă rog, dacă aveți întrebări sau doriți să faceți un comentariu, să vă prezentați pe scurt și să ne spuneți cui adresați întrebarea dumneavoastră. Vă rog, uh, cine dorește să intervină? Vă rog. Andrew Brandt din Regatul Unit. Ehm, comentariul sau întrebarea mea se adresează tuturor. Am sublin... S-a subliniat importanța combaterii criminalității uh, cibernetice, însă, cu excepția uh, ultimului vorbitor, nimeni nu a oferit o definiție a acesteia. Eu aș propune ca ea să fie definită uh, în urma unor categorii. Odată există criminalitatea economică, este vorba de fraude sau vânzare de obiecte furate, apoi vandalii de pe internet care fac asta de plăcere sau poate unii vandali uh, ce țin de regimuri uh, politice, apoi uh, traficanți de ființe umane, pornografie infantilă și așa mai departe și în al patrulea rând site-uri teroriste. Bineînțeles că aceste ultime, aceste tipuri de site-uri sunt ținte uh, justificate pentru astfel de um, legislație. Apoi urmează e mail nedorite, uh, mai este uh, spionarea jurnaliștilor, de exemplu. Dar apoi, site-urile regimurilor, Venezuela, Iran și așa mai departe, um, regimuri cu care noi nu suntem de acord, țări care nu sunt destinații preferate pentru vacanță, Um, e bine, aceste site-uri sunt văzute ca ținte legitim, um, legitime um, ale acestei legislații, pentru că n-aș vrea să fiu împiedicat să vizitez aceste site-uri, chiar dacă nu-mi doresc în mod deosebit. Mulțumim. Cine dorește din partea experților să răspundă? Domnule Boratinski? Poate că nu vă va satisface răspunsul uh, meu. Ce ați prezentat este o tipologie interesantă a um, criminalității cibernetice. Cred că este vorba de două tipuri. Odată este vorba de infracțiunile care au loc numai în mediul cibernetic, iar despre acestea este vorba în directiva cu privire la atacurile cibernetice, iar apoi există o categorie mai largă și v-ați referit la multe dintre acestea de atacuri care sunt facilitate de internet ca instrument. Frauda există de când umanitatea, însă internetul uh, oferă noi posibilități de a o comite. Același lucru este valabil pentru uh, furtul identității, care a existat cu mult timp înainte ca internetul să fie uh, inventat. N-aș dori să fac mai multe comentarii în această etapă, pentru că n-aș putea veni cu o definiție foarte clară. Convenția de la Budapesta a Consiliului Europei se referă la prima categorie însă sunt menționate și o serie de alte uh, infracțiuni, cum ar fi pornografia infantilă, care existau înainte, dar sunt facilitate de internet. Ce este important din punct de vedere al dreptului penal este să oferim un nivel suficient de precizie, astfel încât să fie foarte clar ce este infracțiune și ce nu. Și dumneavoastră ați indicat deja uh, unele categorii care ar putea fi la limita criminalității. O categorie care este utilizată destul de des și care este relevantă uh, față de uh, activitățile pe internet este diferența între conținutul ilegal și uh, conținutul care face rău, care este dăunător. Aici există o directivă care nu a fost încă în totalitate adoptată cu privire la uh, pornografie uh, infantilă. Mulțumesc pentru răspunsul dumneavoastră. Mai dorește cineva dintre experți să răspundă? Domnul Miller? Mulțumesc. În termeni largi, noi uh, spunem că ce, nu, ce este ilegal în afara internetului, uh, în Regatul Unit, este ilegal și, în, uh, și pe internet. Există o excepție și anume acele uh, infracțiuni care nu ar fi putut fi uh, uh, înfăptuite fără utilizarea unui calculator. Uh, există uh, unele uh, infracțiuni care pot fi comise fără a utiliza un uh, calculator. Dar iată, asta este distinția pe care o facem noi în Regatul Unit. Mulțumesc! Doamna Clar, aș dori să mai adaug o categorie unii dintre infractorii pe internet sunt foarte bine organizați, sunt foarte bine echipa, echipați pentru a duce la împlinire starcini foarte sofisticate. Aceștia sunt uh, aceștia pot fi angajați de către teroriști. Aici ar fi o altă categorie. Mulțumesc. Acum aș da cuvântul doamnei Holmeier pentru o întrebare. Am o întrebare concretă cu privire la Am o întrebare cu privire la durata acestei directive, respectiv faptul că nu este prevăzută pentru o anumită durată. Directiva se referă la situații care se uh, schimbă în fiecare zi și, drept urmare, uh, necesită ca directiva să fie adaptată. Bineînțeles, directiva va fi formulată cât se poate de neutru, însă situația, realitatea se va schimba în mod permanent. Întrebarea mea este, să există ceva între statele membre, președinție, comisie, pentru a crea un mecanism permanent pentru a se adapta la noile provocări, pentru că este minunat să avem o nouă directivă, dar trebuie să fim uh, în pas cu noile evoluții. Well, thank you for this, uh, very... Uh, Mulțumim pentru o întrebare foarte importantă și foarte realistă. Uh, rog pe oricine dorește să este gata să răspundă să intervină. Da, reprezentantul președinției poloneze, vă rog. O să încerc cel puțin. În ceea ce privește birocrația, cred că am subliniat deja că una dintre liniile urmate în discuție a fost să păstrăm textul neutru din punct de vedere tehnologic. Deci, definim conceptele folosind definiții foarte vaste și nu folosim limbajul folosit de experți, ci mai degrabă limbajul juridic, dar suficient de precis încât să identifice un an, o anumită acțiune care poate intra într-o anumită categorie fiind totodată suficient de larg încât să poată include și alte acțiuni, acțiuni necunoscute sau tehnologii noi folosite de autorii infracțiunilor într-o anumită categorie um, de infracțiune, infracțiuni. Cred că aceasta este cheia unui instrument care nu va trebui astfel uh, actualizat an de an și dacă reușim să găsim o soluție neutră din punct de vedere tehnologic în ceea ce privește limbajul, nu va fi necesar să actualizăm textul respectiv atât de des. Mulțumesc. Domnul Fila și domnul Borotinski, vă rog. O, ca să continui discuția, cred că mai întâi am avut un caz uh, foarte de succes cu privire la Convenția de la Budapest adoptată cu 10 ani în urmă, care cred eu că a reușit să supraviețuiască și să aibă sens datorită folosirii unui limbaj neutru, non-tehnic. Și aș dori să vă atrag atenția asupra articolului 7 care poate fi considerat ca o măsură uh, de a răspunde la amenințarea reprezentată de așa numitele botnets. Dar de, acolo nu se face referire la uh, termenul de botnet, ci este doar o descriere tehnică a acestor uh, uh, botnets care sunt uh, rețele de calculatoare infectate, folosite pentru atacurile informatice. Folosim un limbaj neutru cu termeni precum instrument, dispozitiv sau la punctul B spunem cod de acces sau parolă pentru calculator sau o altă dată similară, pentru că cine știe ce va fi relevant în anii care vor urma. Nu vom exclude niciodată posibilitatea ca unele lucruri să scape din aceste definiții, dar deocamdată cred că am reușit să acoperim uh, toate uh, instrumentele și vom continua această tradiție a neutralității tehnologice. Însă, din nou, trebuie să fim foarte uh, vigilenți și cred că aveți dreptate în ceea ce spuneți. Mulțumesc. Domnul Heller este următorul uh, intervenient. Eu am o întrebare care revine puțin la uh, nivelul la care trebuie tratată uh, fiecare problemă. Dacă privim lucrurile din exterior, așa cum ar face americanii, trebuie să înțelegem că în Congresul American există o lege în curs de adoptare, a trecut deja uh, de o cameră și se prevede că ea va fi adoptată și a, se referă la faptul că vor să înceapă negocieri internaționale privind standardizarea securității cibernetice. Există probleme legate de structurarea ideii și așa mai departe, însă Există o interacțiune continuă între Parlamentul European și uh, Congresul American. Principala problemă, și a trebuit să învățăm această lecție când uh, americanii Uh, vorbeau, uh, ne-au confruntat cu problema securității containerelor când uh, am fost confruntați cu o gamă foarte largă de legi americane în acest sens. Credeți, cre, care credeți că ar trebui să fie procesul de autoorganizare a Uniunii Europene în ceea ce privește negocierile internaționale și bilaterale cu americanii, de exemplu, pe marginea unui subiect ca acesta? Știm că statele membre sunt în contacte directe cu americanii, instituțiile, cum sunt comisia, țin legătura cu uh, americanii, dar uh, cred că legea securității containerelor a arătat că e necesară o abordare europeană pentru structurarea dialogului. Care este opinia noastră personală? Cine face acest lucru? Este evident că uh, americanii vor să înceapă acest lucru pentru că legea despre care v-am vorbit spune că așa ceva ar trebui să înceapă într-un an. Deci, care este procesul de autoorganizare al Uniunii Europene în tratarea acestui subiect? Poate începem cu răspunsurile domnului Boratinski, apoi perspectiva comisiei și o să-i ascultăm și pe ceilalți. Nu pot să vă răspund uh, în uh, totalitate în ceea ce privește substanța, pentru că aici se ocupă colegii de la Digi Societatea Informațională. Însă cred că am făcut uh, ceva progrese care probabil ne vor ajuta să fim mai pregătiți. În primul rând, am menționat deja uh, grupul de lucru uh, cu Statele Unite pentru securitate și criminalitate cibernetică, un prim pas care ne ajută să ne asigurăm că nu este vorba despre un aranjament bilateral ad hoc sau despre întâlniri ad hoc dedicate unor subiecte specifice, ci că există o anumită continuitate și există o intenție pentru viitorul summit Uniunea Europeană-Statele Unite de a continua în această direcție. După cum am spus, colegii de la Digi Societatea Informațională știu mai multe detalii, deci nu pot să um, intru în prea multe uh, chestiuni specifice. Colega din Estonia a menționat și a faptul că, în ceea ce privește coordonarea internă, am făcut ceva pași. Cu câteva luni în urmă am început practic un grup uh, uh, de interservicii al uh, Comisiei Europene care se ocupă de acest domeniu al securității și infracționalității cibernetice pentru a ne asigura că știm măcar ce fac diversele sectoare și că avem o abordare um, holistică. Astfel, ar trebui să, uh, ca răspunsul nostru să fie unul mai uh, unitar. Iar Serviciul uh, European de Acțiune Externă aș spune că face cumva parte din acest grup. În regulă, mai dorește cineva să ia cuvântul? Vă rog, doamna Tirma Clar. Cu privire la le- această lege din Congres, Uniunea Europeană are o legislație mult mai matură uh, decât Statele Unite, de exemplu în ceea ce privește reținerea datelor sau uh, legile de protecție a intimității. Sunt legi care în Uniunea Europeană există deja și uneori Statele Unite nu înțeleg că noi nu suntem un sistem federal. Eu am avut discuții cu mulți americani noi nu avem o casă albă, deci e greu să spună tuturor capitalelor ce trebuie să facă. Și, ținând seama de acest lucru, cred că în viitor vom uh, vedea uh, tot mai multe cereri adresate Uniunii Europene ca entitate, pentru că securitatea cibernetică este un subiect global, nu este un subiect pe care să îl abordeze doar unul, două sau trei state membre și trebuie să ne construim capacitatea de a răspunde ca actor unitar în toate domeniile. Uh, războiul cibernetic, infracționalitatea cibernetică și așa mai departe. Exact. Este un motiv pentru care ne-am adunat astăzi aici. Și aici, acum înainte să continuăm, vreau să rog și pe colegul din Regatul Unit să răspundă, spune domnul Eller. Îmi pare rău, eu nu pot să vorbesc pentru această lege. Cred că abordarea generală ar fi să lucrăm împreună în abordarea acestei probleme. Și, după cum am spus deja în prezentarea mea, colaborarea cu Statele Unite este extrem de importantă, la fel ca și cu celelalte grupuri care vor să abordeze problema cib- infracționalității cibernetice. Președinta, înainte să încheiem această sesiune, mai uh, ascultăm o întrebare. Văd că a ridicat cineva o mână în spate. Vă rog să vă prezentați. Bună ziua, sunt Marina Popa, jurnalist la EU Observer și am o întrebare pentru domnul Boratinski vis-a-vis -vis de domeniul de aplicare a acestei directive. Uh, av- am un exemplu specific vis-a-vis -vis standard, de standardele de securitate. A, e vorba de standardele de uh, certificare din uh, țările de jos, uh, acolo s-au emis niște certificate false și s-au folosit pentru a autoriza site-uri care arătau ca Google sau Gmail și acestea au fost folosite pentru uh, spionaj vis-a-vis -vis de uh, persoane din Iran și așa mai departe. Deci autoritatea de certificare a fost închisă între timp de guvernul uh, olandez, dar a fost o situație destul de penibilă și de aceea mă întrebam dacă directiva va preveni asemenea situații. Mi-e teamă că nu uh, cunosc detaliile, dar directiva evident că nu uh, se referă la standardele tehnice sau la certificări. Poate ca indirect să facă referire la asemenea cazuri, dacă ceea ce a făcut uh, autorul intră uh, sub incidența uneia dintre categoriile de infracțiuni uh, stabilite de această directivă, dar ar trebui să văd mai în detaliu care a fost situația. Deci da, pentru partea de infracțiuni, dar nu pentru standardele tehnice. Mulțumesc frumos pentru clarificare. E timpul acum să încheiem această prima parte a sesiunii. Nu toată uh, ședința, desigur. Continuăm cu a doua parte și cu următoarele părți. Mulțumesc tuturor uh, intervenienților. Doamna Holmeier are din nou cuvântul. Vă mulțumesc frumos. I try to find my second panelist. Încerc să găsesc al doilea um, grup pentru prezidiu. Nu trebuie să vă luați hainele pe, pe dumneavoastră. O să vă rog să veniți pe partea cealaltă. Hmm?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 Dați-mi voie să fac o scurtă introducere deja. Este vorba de faptul că în al doilea grup de experți avem provocarea pentru primii experți. Și anume, um, în acest al doilea panel sunt experții care ne vor explica cât de mare este de fapt problema. Ilias uh, uh, Cantos reprezentantul Simantec, care deja la prânz ne-a prezentat uh, un întreg buchet de frumuseți ce ne vin de, de pe internet. Apoi doamna dr. Valdemar Grutian, reprezentanta Asociației Băncilor Germane, acolo unde uh, țintele sunt uh, cele mai uh, gustoase, să spunem așa, pentru că acolo unde sunt bani, acest lucru atrage uh, atacatorii. Și pentru ca lucrurile să fie mai amuzante, am, inter- am uh, invitat un membru al clubului de calculat, al Chaos Computer Club din Germania, Florian Walter. Bun venit! îl, îi urez uh, bun venit și lui Ilias Canțus și îi dau cuvântul pentru a începe cu prezentarea sa. Mulțumesc foarte mult și aș dori să mulțumesc organizatorilor pentru faptul că au organizat această audiere pe marginea unui subiect atât de important și pentru faptul că ne-au dat posibilitatea de a veni și de a lua cuvântul astăzi în fața dumneavoastră. Uh, tema este foarte importantă și trebuie să vedem care este rolul sectorului privat în acest domeniu și ce poate face acesta pentru a preveni și pentru a lupta împotriva crimei organizate pe internet. Symantec este una dintre firmele care propune securitate uh, internet, uh, poate una dintre firmele cele mai mari, atât pentru întreprinderi cât și pentru autorități. Um, un lucru trebuie clarificat. În momentul în care discutăm despre amenințare, discutăm și despre evoluția tehnologiei. Ce, la ce ne putem aștepta în momentul în care uh, încercăm să vedem în ce direcție merge tehnologia? Cred că ar fi util să spunem că ne aflăm acum într-un punct deosebit de important în care uh, tehnologia evoluează. Din punct de vedere istoric și tehnologia, modul în care făceam comerț, modul în care era organizată informația, uh, modul în care concentram atenția noastră, băncile de date, bazele de date, faptul că se aflau într-un singur loc, sub supraveghere foarte aprofundată. E bine, tot acest lucru, aceste lucruri s-au schimbat. În, uh, există o abordare diferită nu se mai pune accentul pe infrastructură și pe hardware, ci se pune accentul pe informație, care reprezintă, aș spune eu, uh, partea vitală a oricărei întreprinderi. Se pune accentul pe virtualizare, pe mobilitate, pe flexibilitate. Toate aceste lucruri sunt deosebit de importante. Și cred de asemenea că trebuie să fim foarte atenți și la anumite fapte foarte clare în ceea ce privește cibercrima. Câteva date pe care vi le voi prezenta reies dintr-un raport pe care l-am redactat mai recent referitor la uh, amploarea cibercriminalității. Și ne-am bazat pe chestionare și pe, pe studii pe care le-am făcut peste tot în lume. Mai întâi, este foarte impresionant să vedem că uh, costul concret, deci banii care au fost furați prin aceste atacuri se ridică la un total de 114 miliarde de dolari. Este foarte interesant să subliniem faptul că piața la negru este pe internet este comparabilă de fapt ca volum cu piața drogurilor și am putea ajunge la aproape 100 de uh, ori mai mult decât bugetul UNICEF pe an. Și 10% din adulții care au fost, uh, care au participat, spun că au, uh, uh, au avut la un moment dat pe uh, calculatoarele lor anumite instrumente de uh, cibercriminalitate. Deci vedeți că uh, s-au schimbat lucrurile. Uh, înainte era vorba de atacuri împotriva numărul calculatoare personale, însă acum toate aceste instrumente sunt mult mai inteligente și mai sofisticate. Și vedem că în ultimii ani, în 24 de țări, 431 de milioane de adulți au fost confruntați cu astfel de atacuri. Asta înseamnă că peste un milion de persoane devin victime pe zi, ceea ce înseamnă că 14 adulți din, uh, uh, în medie au fost uh, victimele unor astfel de atacuri. Ce putem observa? Observa că există 5 direcții. Mobilitate, cloud computing, Aș spune că anul trecut au existat un număr total de 380 de miliarde de DVD-uri. Și la sfârșitul acestui an, suma aceasta se va dubla. Deci imaginați-vă o sală ca aceasta plină de DVD-uri și încă n-ar putea fi uh, to- în totalitate informația care este cuprinsă în aceste atacuri. Apoi vorbim despre cloud computing, vorbim despre mobilitate și mai mult decât atât, există un număr persistent și sporit de ciberatacuri, mai ales în momentul în care ne uităm la ciberatacuri, trebuie să subliniem acele atacuri țintite. Țintite și anume care au drept scopul de a pune în pericol o infrastructură. Ele sunt unice în designul lor și sunt uh, făcute în așa fel încât să permită celui care lansează atacul să compromită total infrastructura, să fure acea informație de care are nevoie și toate acestea fără să fie detectat. Sunt atacuri foarte țintite și care au fost din ce în ce mai dese în ultimii ani. Un alt element pe care l-am constatat pe teren este atacul împotriva rețelelor sociale – mai specific asupra faptului că există un număr foarte important de persoane care se află pe aceste rețele sociale, cum ar fi, spre exemplu, Facebook și așa mai departe. Uh, de aceea, aceste rețele sunt cele care pot propaga astfel de atacuri. Și se încearcă utilizarea unor tehnici care să aibă un grad zero de vulnerabilitate. Apoi există și o democratizare a atacurilor cibernetice, ceea ce înseamnă că există instrumente pe care oricine, oricine dintre noi, căutând pur și simplu pe internet, le poate cumpăra și le poate, cu ele poate lansa uh, anumite atacuri. Dacă ne uităm la lista, la clasamentul țărilor în care această activitate este, uh, din care această activitate este originară, e bine, ce putem vedea? Se spune de multe ori că da, din China există aceste atacuri și China se spune că este o sursă majoră de ciberatacuri către restul lumii. Dar nu este surprinzător faptul că țări precum China și Statele Unite au o proporție atât de mare de ce? Pentru că populația este foarte numeroasă și au, uh, proporțional vorbind, această șansă. Dar dacă ne uităm proporțional vorbind la celelalte țări, Marea Britanie, Germania și așa mai departe, totul e chestiune de procente. Ceea ce vreau să spun, există într-adevăr cibercriminalitate în afara Uniunii Europene, dar există și cibercriminalitate deosebit de ridicată și în interiorul Uniunii Europene și de aceea nu trebuie să uităm un lucru important care reiese din statistici care nu sugerează că atacurile își au originea și anume că atacatorii se află fizic în acele țări, ci sugerează că acele computere, calculatoare în acele țări se găsesc acolo în momentul în care a fost lansat atacul. Asta nu demonstrează unde anume își au reședința acei hack, hacker, ci arată de unde provin, de la care calculatoare provin acele atacuri. Și este foarte interesant din punct de vedere statistic să vedem cum au fost rezolvate lucrurile, uh, atacurile în ultima vreme. De multe ori, atacurile își doresc să obțină uh, uh, informații financiare de pe carduri de credit, despre, ban- cre- despre conturi bancare și așa mai departe. Iar prețul acestei informații este diferit în funcție de gradul ei de noutate și de actualizare. Iar vedem că impactul, spre exemplu, în medie este următorul. Există 260.000 de identități bancare care sunt puse în pericol și acest lucru ne demonstrează că uh, costurile uh, provocate de astfel de atacuri sunt mai ridicate decât costurile pe care le-am putea întâlni în cadrul altor dificultăți, altor probleme. Deci dacă ne uităm la numărul total de uh, incidențe, de cazuri ce uh, se întâmplă, vedem că uh, acestea sunt foarte eficiente, e vorba de milioane de euro. Și în momentul în care se pierd uh, informații, acest lucru, bineînțeles, costă bani și informațiile demonstrează că uh, ținta principală nu mai este infrastructura, ci informația. Apoi, s-a vorbit foarte mult despre Estonia și atacul de acolo din 2007. Cred că trebuie să ne dăm seama de un lucru. Și guvernele și infrastructurile guvernamentale devin din ce în ce mai mult o țintă. Și un fenomen care ne poate îngrijora, dar asta se poate explica. Există tensiuni politice în anumite cazuri sau există faptul că guvernul uh, păstrează informații, reține anumite informații care sunt interesante, sunt importante Și dacă reușești să infiltrezi uh, acest guvern și aceste agenții guvernamentale, atunci ai mai multe șanse ca atacul pe care dorești să-l lansezi să fie cât mai eficient. De aceea vedem că uh, aceste atacuri încep să fie din ce în ce mai frecvente. Acum, infrastructura deosebit de importantă, de asemenea, a fost atacată în trecut. Și foarte multe uh, persoane știu că au existat atacuri la bursă, atacuri împotriva anumitor uh, uh, site-uri, însă știm că există incidență atât de intenționată cât și neintenționată în ceea ce privește aceste atacuri împotriva infrastructurii deosebit de importante. Și știm că un atac poate avea un efect fizic de sabotaj, pur și simplu. Însă, eu sunt de părere că în momentul de față există o schimbare în acest sens și statisticile demonstrează că o astfel de tendință va continua. Care este rolul sectorului privat? Și alte persoane au spus că cibercrima nu poate fi rezolvată, rezolvată doar de un stat, doar de un guvern. Și asta e adevărat. În economiile dezvoltate, acest aspect este unul deosebit de important și e nevoie de o abordare de colaborare, e nevoie de o recoltare a informației împotriva celor care comit astfel de crime. Să vedem care este natura acestor rețele. Și aceste rețele au, uh, uh iar pentru a face față acestor rețele e nevoie de construirea unor, uh, unor capacități, unor competențe, unor infrastructuri și um, securitatea, de fapt, ce înseamnă? Înseamnă tehnologie, infrastructură și resurse umane. Doar făcând astfel, vom ajunge la posibilitatea pentru uh, cei care iau decizii și pe care fac legislație să creeze această acest răspuns de siguranță. Și mai mult decât atât, mai există și posibilitatea și capacitatea noastră de a evalua riscul. Dacă nu înțelegem cu ce risc ne confruntăm, dacă, atunci nu vom ști care este nivelul de siguranță pe care trebuie să-l avem pentru a face față acelui risc. Deci nu vom fi capabili să ne apărăm în mod eficient. Și aș spune eu că scop, textul care ni se propune este unul realist. Dacă mă uit la experiența mea, eu sunt uh, unul din experții care a negociat astfel de documente la nivelul uh, Națiunilor Unite și știu care este scopul unor astfel de texte. De aceea cred eu că propunerea actuală a Comisiei îndeplinește scopul principal. Bineînțeles, am putea avea uh, o dezbatere cu privire la circumstanțele agravante și așa mai departe, în ce domenii, când și cum, dar cred că propunerea, așa cum este ea deocamdată, merge în direcția cea bună cu siguranță nu rezolvă toate aspectele cibercriminalității. Mai trebuie de asemenea să ne gândim că vor exista și tendințe noi pe care încă nu le cunoaștem, um, vor exista și cazuri noi de fraude și așa mai departe care poate nu vor fi acoperite de acest text. Informația, de asemenea, uzurparea și furtul de informații var, uh, și a drepturilor de proprietate intelectuală, de asemenea, uh, Uh, sunt aspecte ce ar putea fi luate la, uh, în considerare. S-a vorbit de asemenea și despre cloud computing și modul în care se utilizează resursele fără a avea dreptul de a face acest lucru. Uh, mai există și aspecte legale care cu siguranță trebuie să fie luate în considerare aici. Vă mulțumesc foarte mult pentru atenție și rămân la dispoziția noastră pentru întrebări. Vă mulțumim, domnule Canțos. Trecem mai departe la doamna doctor Valdemar Grutzain, domnul Valdemar Cruțan din partea Asociației Germane a Băncilor. Vă mulțumesc. Lucrez de 10 ani la Asociația uh, Germană a Băncilor. Eu sunt uh, responsabil pentru securitatea uh, codurilor PIN. Am văzut uh, că există o creștere a um, atacurilor um, de criminalitate organizată. Sunt uh, atacuri care um, sunt, de exemplu, troiani uh, sau, de asemenea, spam și așa mai departe. Botnet, de asemenea, sunt un instrument foarte important pentru toate aceste atacuri. Câteva uh, exemple. Cazul Sony. A existat întrebarea unei jurnaliste dacă se, va preveni, se vor preveni cazuri ca DigiNotar. E bine, nu. Sony, uh, un sistem uh, greșeală umană. RSA, uh, o, un caz de uh, Uh, Linux uh, care a fost atacat, DigiNotar. De asemenea, un server Linux care nu a fost uh, acoperit de către DigiNotar în țările de jos și un, un atacuri care um, apar în, la știri în ultimul timp, și anume hacker care, care atacă, de, um, pre, um, hacker precum Anonymous, care atacă din motive politice. Un um, minor botnet uh, este ceva ce până acum s-a întâmplat numai în Germania. Iată exemple de atacuri uh, Uh, din această uh, perioadă, de cele mai multe ori, în ciuda certificatelor, directivelor, sancțiunilor, uh, acestea au fost greșeli umane care au permis aceste atacuri. Trendurile în domeniul bancar, majoritatea atacurilor sunt atacuri de tip phishing, site-uri de internet false, și uh, alte virusuri, alte tipuri de uh, programe, cum ar fi troianii. La ora actuală, în lunile uh, în, de, în funcție de uh, perioadă avem între 100.000 până la 500.000 de troiani uh, care uh, apar nu observați nimic din toate astea pentru că protecția este totuși bună. Uh, tendința este însă um, ca toate aceste um, programe malicioase să treacă înspre dispozitivele mobile. Iar acest lucru în viitor se va înrăutăți uh, în mod considerabil. Măsurile luate de către bănci, bineînțeles că trebuie să uh, Uh, îmbunătățim procedurile de autentificare. În Germania, din 1990, există autentificarea pe baza a doi factori. Din 96 avem un tip de uh, semn, semnătură digitală, se numește HBC, HBCI în Germania, apoi diferite tipuri de TAN, mobil, uh, chip, cu chip și așa mai departe. Uh, și urmează așa numitul uh, tan pe bază de fotografie. Foarte important cu toată această tehnică este faptul că, de fapt, chipul de pe cardul de credit uh, este uh, utilizat din ce în ce mai mult. Um, așa reușim să, um, să împiedicăm lucrurile, dar în același timp trebuie să conștientizăm oamenii prin broșuri și alte uh, medii. Deci, după cum spun, avem două, um, două obiecte asupra, două, doi factori asupra cărora putem acționa. Cipul de pe cartea de credit și uh, omul pe care, care trebuie să fie conștient. Așadar, câteva fotografii, un uh, generator TAN, uh, sus vedeți uh, unul pe bază de fotografie, În ceea ce privește propunerea de directivă, noi salutăm această propunere, este uh, un pas uh, foarte bun pe, bază, pe, pe drumul uh, îmbunătățirii securității. Botnet uh, sunt uh, o amenințare serioasă la adresa securității cetățenilor europeni. Acestea sunt utilizate pentru scopuri uh, infracționale și aceste lucruri trebuie să fie pedepsite. Însă uh, statele trebuie să să adopte legislație, dar să o și pună în aplicare și să poată așadar să se uh, apere în mod practic. După cum știți, nu numai tehnica ne ajută să creăm securitate, este nevoie și de um, acte normative și de siguranță juridică. Și, uh, de asemenea, trebuie luate uh, măsuri la nivel organizațional. Um, infracțiuni, infractorii uh, utilizează um, atacurile nu numai împotriva băncilor, ci împotriva oricăror altor structuri, cum ar fi, cum ar fi jocuri, de exemplu, sau oricum tot se folosește uh, de unde se pot obține bani. Nu numai, uh, nu numai băncile sunt atacate. De aceea este nevoie de um, o astfel de directivă pentru a proteja toate aceste infrastructuri. Avem nevoie uh, ca uh, furnizorii de servicii de internet să uh, Uh, fie obligat să participe și să coopereze uh, și să avem măsuri uh, la dispoziție împotriva lor dacă ei um, stau în calea unor investigații. Avem o, mai, o nevoie de o mai bună cooperare transfrontalieră între uh, forțele polițienești. Mecanismele oficiale sunt prea încete este nevoie de, de asemenea de dezvoltarea unor infrastructuri sigure și a unor componente uh, sigure la nivel european. Nu mai există rutere uh, din producție europeană care uh, să respecte standardele internaționale. Există cel puțin uh, patru state europene, țările de jos, Franța, Germania și alte state care au strategii de securitate uh, cibernetică, poate putem începe să le armonizăm și să le dezvoltăm. Această directivă acum uh, se referă numai la botnet, dar aceasta ar putea fi Uh, extinsă și la uh, alte aspecte, cum ar fi cele ce țin de cloud computing. Vă mulțumesc! Vă mulțumim pentru prezentarea dumneavoastră. Acum uh, facem un schimb de laptopuri. Nu facem un schimb de laptopuri. Spune doamna președinte.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 So, jetzt darf ich mich herzlich freuen, dass Florian Walter bei uns ne bucurăm că alături de noi se află Florian Walter, care ne va oferi o altă perspectivă asupra uh, celor uh, menționate până acum. Da, mulțumesc. Am încercat să vă ofer o altă perspectivă. Așadar, combaterea criminalității uh, cibernetice din perspectiva hackerului. Ah, excelent, am ajuns la finalul prezentării mele deja, excelent. Foarte rapid, câteva cuvinte despre mine. Sunt hacker de profesie din 1999 am lucrat uh, pentru mai multe firme din lume, făcând consultanță în domeniul securității uh, tehnologiei informației, deci am uh, o experiență în cooperarea cu guvernele și autoritățile. Știu totul, am lucrat și de partea cealaltă, cunosc parolele, le-am spart, deci știu despre ce vorbesc. Some general insights. Iată câteva idei din interior. Care este rădăcina problemei cu care ne confruntăm aici? Ne confruntăm cu criminalitatea cibernetică, da? De ce crește criminalitatea cibernetică în timp ce toate celelalte forme de criminalitate scad? V-ați gândit vreodată la acest lucru? Pentru că este simplă, este ușoară, și presupune mai multe câștiguri și mai puține riscuri decât în uh, viața reală. E mai ușor să uh, jefuiești un sistem bancar online decât o bancă reală. Iar de la o bancă uh, reală câștigi 5 6000 mii de euro, uh, printr-un atac asupra uh, sistemului bancar online poți să câștigi câteva milioane de euro. De aceea, criminalitatea cibernetică e o problemă atât de mare și ea crește și nu scade, ca așa cum fac celelalte forme de infracționalitate din lume. De ce este atât de ușor și de ce este atât de atrăgătoare pentru infractori? Pentru că nimeni nu are grijă. Vânzătorii au prezentări frumoase, vând uh, programe software foarte scumpe, dar ele nu sunt sigure. Sistemele uh, companiilor precum DigiNotar se semnează pașapoarte digitale dar nu pot să aibă grijă de securitatea sistemelor uh, computerizate. Fac greșeli care există de un deceniu cel puțin. Să vă arăt uh, parola pentru e-notar. Era prod admin, de la production admin. Aceea era parola lor nu s-a uh, atacat uh, doar uh, o casetă Linux. Tot sistemul a fost uh, unul prost și nu a fost construit de prin, folosind cele mai bune practici ale industriei. Doar ca să, um, asta doar ca să înțelegeți care este problema principală. Deci, ce să facem ca să rezolvăm problema principală? Cred că trebuie să oferiți uh, garanții pentru produse software. Dacă faceți o mașină și uh, frânele nu funcționează așa cum trebuie, producătorul de mașini va avea foarte mult de pierdut. Trebuie să retragă autoturismele, să repare centura de siguranță, de exemplu. Dacă se vinde software care nu funcționează și are sisteme de securitate care nu funcționează așa cum trebuie, ce se întâmplă? nimic nu se întâmplă. Acest software este furnizat fără garanție, ca atare. Aceasta este prima propoziție din fiecare acord de vânzare de software din lume și asta este o problemă. De ce producătorii de software vând software fără niciun fel de garanție? Ar trebui să schimbăm acest lucru și așa transferăm riscul sau producem risc financiar pentru producătorul de software. Și dacă ajungem la problema banilor, atunci o să aibă grijă de calitatea produselor și se va elimina vreo 80% din cauzele principale ale creșterii criminalității cibernetice. Cealaltă parte a problemei o reprezintă um, administratorii de sistem care nu sunt buni, cum sunt cei de la DigiNotar. Au pașapoarte digitale, dar nu pot să creeze o parolă adecvată, interconectează toate sistemele la un sistem master și dacă uh, spargi sistemul uh, master, atunci ai acces la toate computerele din uh, societate. Este o prostie și este și mai mare prostia dacă semnezi pașapoarte digitale serverul meu personal este mai bine protejat decât acele uh, spații. Și nu e vorba de un singur caz, așa stau lucrurile de obicei. Am văzut producători de mașini, am văzut bănci, uh, rețele de uh, tranzacții internaționale financiare și parola principală era root, admin, uh, 1, 2, 3, parole minunate, nu? Aceasta este o parte a problemei. Dar haideți să fim concreți acum. Articolul, articolele 3-6. Eu aș renunța la ele. If somebody proves that a certain... Pentru că dacă cineva dovedește că un anumit sistem nu este sigur, nu trebuie să pedepsim pe cel care a dovedit acest lucru, ci pe cel care ne-a spus că sistemul este sigur, chiar dacă el de fapt nu este. Trebuie să-i pedepsim pe comercianții care vând sisteme de securitate care nu funcționează. Să-i sancționăm, să sancționăm pe administratorul care nu și-a făcut treaba bine și a pus o parolă de genul 123 Astea sunt lucrurile pe care trebuie să le pedepsim, nu pe cei care prezintă dovezi că sistemele sunt vulnerabile. Articolul 6 acum. Emisiile electromagnetice Uh, recepția de emisii electromagnetice nu trebuie să fie sancționată. De ce? E simplu. Dacă vă luați toate documentele secrete acasă și le aruncați de pe balcon, extrasele de cont, pașaportul, certificat de naștere, totul. Pur și simplu le aruncați pe geam. Și cineva din stradă le ia și le citește și vă știe acum data nașterii, numărul de cont și așa mai departe. Cine să fie pedepsit? Cel care a găsit documentul pe stradă și l-a citit? sau cel care l-a aruncat de la balcon? Și eu cred că ar trebui pedepsit cel care l-a aruncat de pe geam, nu cel care a citit un document care i-a zburat în mână pe stradă. Pentru că ce se întâmplă dacă nu facem așa? Producătorii de sisteme nu vor fi dezinteresați, vor produce și mai departe sisteme cu emisii electromagnetice și cineva le vor primi. Se va face absolut tot ce se poate face și fiecare problemă de securitate începe cu propoziția nimeni nu va încerca niciodată. Oare va încerca? Da, vă spun eu că va încerca. Articolul 7. Renunțați cu totul la el. Este o prostie. Iertați-mi limbajul, dar este o prostie. Puneți-vă două întrebări simple. Dacă pierdeți cheile de la casă, ce faceți? dați o lege care spune că este ilegal să, transferați, să dați cheile altcuiva care să le copieze sau vă schimbați uh, iala? Eu mi-aș schimba iala și dacă vă schimbați iala, atunci nu contează cine are cheile de la vechea uh, încuietoare, pentru că nu mai poate deschide nimic cu ele. Prin urmare, dacă reacționați corect, nu mai e nevoie de această lege. Iar a doua parte se referă la uh, sancțiunile majorate. Există sancțiuni majorate pentru criminalitatea cibernetică și pentru alte infracțiuni de acest tip de ceva uh, ani încoace, de la 11 septembrie 2001, de fapt. Dar am văzut oare efecte măsurabile asupra criminalității infra- uh, cibernetice? A scăzut? Nu, a crescut. Deci, deși a crescut, uh, noi cre- uh, majorăm sancțiunile. Oare uh, să tragem concluzia că majorarea sancțiunilor nu ajută? Eu așa aș spune. Articolul 8. Publicarea informațiilor despre vulnerabilitate este foarte importantă fiindcă dacă vrem să ne apărăm infrastructura, informațiile și sistemele, trebuie să știm împotriva uh, de ce le apărăm. Dacă nu știm de ce le apărăm, atunci va fi greu să le apărăm și este chiar și mai greu sau chiar uh, imposibil să avem o apărare eficientă. Așadar, Uh, să spui că este ilegal să publici informații despre vulnerabilitățile sistemelor, infrastructurilor sau uh, programelor de calculator, ne oferă o securitate redusă, pentru că oricine are aceste informații poate efectiv muta ziduri în lumea digitală, în timp ce toți ceilalți, publicul, habar nu are că există un pericol și pentru că nu știe de pericol, atunci nu se poate apăra. Aceasta este problema. Deci, vă rog frumos, abordați această problemă. Și dacă încercați anumite vulnerabilități, uh, atunci o să vedeți că nimeni nu va încerca să le depășească. Însă este important ca dacă un băiat de 14 ani din Brazilia încearcă să spargă serverul de e-mail al Comisiei Europene și reușește, noi să știm despre acest lucru, pentru că dacă nu știm, atunci puștiul de 14 ani poate intra și ieși din serverul de e-mail și noi nu avem nicio, uh, noi nu avem habar că acolo există o problemă. Articolul 9. Uh, este la fel cu ce spuneam mai înainte. S-a, uh, s-au majorat uh, sancțiunile în ultimii ani, semnificativ, dar nu vedem niciun efect. Atunci, de ce să le mai majorăm? Pentru că nu a, acesta este ajutorul de care avem nevoie. Articolul 10. Articolul 10 este cel mai nostim articol din acest text el întoarce totul cu susul în jos. Sugestia mea este să îl eliminați cu totul. Alineatul 1 ar trebui să fie numit alineatul anonim, pentru că are un singur obiectiv. El se adresează în mod direct grupurilor de... Um, the second one, impact is solely like... Grupurilor uh, de hacker anonymous. Și apoi se spune că legea trebuie să fie mai dură cu o persoană dacă impactul atacului este unul foarte mare. Dar ce definește impactul unui atac? În securitatea IT avem uh, niveluri de apărare. Construim compartimente, separăm lucrurile unul de altul pentru ca un atac să fie cât mai puțin eficient și cât mai puțin dăunător cu putință. Deci, dacă uh, cineva nu face acest lucru cu propriul sistem, pentru că este mai rapid, mai comod și mai ieftin, atunci pierderea și daunele vor fi enorme în cazul unui atac asupra sistemului. Prin urmare, acum ar trebui să uh, pedepsim atacatorul pentru munca proastă făcută de administrator? Mie nu mi se pare că ar fi o idee bună. Dacă administratorul a greșit, pedepsiți administratorul. Dar dacă administratorul uh, greșește și pedepsiți pe altcineva, uh, abordarea asta nu are nicio logică pentru mine. Alinatul al treilea se referă la furtul de identitate. Cu privire la furtul de identitate, ar trebui să vă întrebați de ce uh, incidența furturilor de identitate uh, crește tot mai mult. E la fel ca și cu criminalitatea uh, cibernetică, pentru că e ușor, e rapid și riscurile sunt mult mai reduse decât în lumea reală. De ce? pentru că avem baze de date enorme care conțin informații private sensibile, ne cerute prin lege, legi prostești, dar oricum prin lege. Și atunci avem niște uh, baze de date enorme pe internet create de comercianți care uh, se interesează de uh, cota de vânzători și așa, de um, clienți și așa mai departe. Uh, și atunci, uh, aceste informații, dacă le avem la un loc, oamenii le vor ataca. Pentru că dacă uh, atacăm un singur server, avem informații cu privire la 500 de milioane de cetățeni europeni, de exemplu. Este foarte eficient. Uh, câștigi foarte mult și nu faci aproape nimic. Este mult mai ușor să spargi o bază de date decât să spargi 20 de baze de date diferite și ai toate datele odată dacă nu oprim aceste. Dacă nu ne oprim uh, din uh, punerea la dispoziția acestor uh, baze de date, norme de date, nu vom, nu vom reuși să oprim furtul de identitate. Ba, din contră, el va continua să crească. Cam atât, vă mulțumesc pentru timp și pentru atenție. Dacă aveți întrebări, vă ascult. În primul rând, mulțumim pentru această perspectivă provocatoare pe care așa ne-am și dorit-o de altfel, dar care în același timp ne și pune pe gânduri pentru că trebuie să obținem și alte perspective și trebuie să ne ocupăm și de prevenție și, bineînțeles, firmele uh, responsabile de asta trebuie să-și asume această responsabilitate. Însă, trebuie să vă asigur că în viitor, în continuare, um, vom uh, trimite la închisoare pe cel care a spart banca, nu pe cel care a construit seiful. Da, și eu susțin aceeași idee, însă dacă directorul uh, băncii își uh, stochează banii pe trotuar, atunci poate și acesta ar trebui să fie uh, numit coresponsabil pentru spargerea băncii. Cred că am înțeles abordarea dumneavoastră. Dar acum aș dori să îi întreb pe colegi, pe deputați, dacă au întrebări. Cristian. Aș dori să revenim la abordarea principală care mi se pare foarte interesantă în ceea ce privește răspunderea, responsabilitatea și garanțiile. Există două uh, abordări despre care vorbeați. Problema cu industria uh, software este următoarea. Uh, are industria interes ca uh, calculatoarele să fie sigure? A existat dacă uh, de exemplu armata germană cumpără uh, un sistem informațional uh, complet nesigur, este ironic că cheltuim o grămadă de bani pentru a combate războaiele cibernetice. Apoi, uh, se pune problema dacă nu împiedicăm evoluția industriei prin suprareglementare. Aș avea două întrebări. Toate rezultatele de până acum în ceea ce privește securitatea ne transmit mesajul că nu este vorba de fapt de creșterea protecției, ci mai degrabă să ne întrebăm dacă avem nevoie de toate aceste lucruri, dacă nu putem reduce, dacă posibil, dacă o mai bună protecție nu ar uh, însemna să avem uh, sisteme reduse această întrebare poate fi filozofică, dar ar trebui să o clarificăm. Securitatea, pe, uh, securitatea cibernetică ne arată limitele uh, acestei creșteri dacă există așadar un antagonism între um, crearea din ce în ce mai mare de rețele uh, uh, la toate nivelurile și problema securității. De exemplu, în ceea ce privește instituțiile publice, care au, să spunem, uh, un software pentru a aduce la bun sfârșit anumite sarcini în care um, un sistem foarte complex, din care de fapt este utilizat numai 50% și care poate constitui um, o, o țintă ușoară. Așadar, este vorba de faptul că avem nevoie de protecție sau lipsa protecției ne arată o limită a punerii în rețea a întregii societăți? Uh, dacă, am, dacă nu am creat mai multă protecție, având în vedere faptul că complexitatea rețelelor crește, e bine, cred că am fi de-a dreptul neglijenți. Însă, e drept că sistemele, cu cât sunt mai complexe, cu atât sunt mai nesigure. Din acest motiv, simplificarea și programele simple, dacă este foarte importantă protecția, pot fi cea mai bună, soluția mai bună. Iar în ceea ce privește reglementarea și suprareglementarea, ce pot să spun, în anii 60-70, în anii 60-70, producătorii de automobile uh, au protestat împotriva introducerii obligatorii a centurii. Uh, dar iată că între timp uh, au salvat câteva vieți aceste centuri de siguranță și între timp nu mai deranjează chiar pe nimeni. Faptul că solicităm centuri de siguranță și că vrem ca ele să funcționeze așa cum le-am cerut, din punctul meu de vedere, ar fi un bun început. Pentru a elimina botnet, le-aș uh, oferi gratuit utilizatorilor de Windows XP uh, o licență pentru un sistem de operare actualizat. Ar elimina toate botnets din Europa. Okay. Clearly there stuff that I agree with the... Uh, da, sunt uh, lucruri uh, pe care le susțin la ceea ce a spus antevorbitorul meu și sunt altele împotriva cărora mă exprim cu tărie. Am, sunt uh, un angajat al unei companii de software, așa că o să încerc să abordez o serie din problemele pe care uh, le-ați discutat. Simplificarea uh, electronică este bună din punct de vedere al uh, legislației. Cu cât un software este mai complicat, cu atât este mai dificil de protejat și cu atât mai mare este posibilitatea ca el să fie um, atacat. Cât este de ușor de să reduci vulnerabilitățile? În industrie se lucrează foarte greu, s-au scris mii de pagini de uh, procese de cele mai bune practici, s-au creat organizații pentru a vedea cum să minimizăm vulnerabilitățile, cum să formăm angajații astfel încât să facă acest lucru, cum să gestionăm întregul ciclu. Ideea rămâne însă aceeași. Să scrii software este încă o știință imperfectă. Deci vor exista în continuare domenii care vor necesita o perfecționare continuă. Și chiar dacă cineva scrie un software perfect, din nou, acest software, acest mediu poate fi compromis prin eroare umană, prin uh, lucruri precum ingineria socială. Deci este foarte ușor să spunem o să repar asta și uh, totul va fi reparat, dar nu așa stau lucrurile. Așa, uh, mai înainte am vorbit despre securitate și tehnologii. Chiar dacă vă dau cel mai bun software de securitate, dacă oamenii nu vor să-l funcționează sau nu sunt educați să-l pornească sau să-l actualizeze, atunci el nu o să vă protejeze. S-au spus despre multe și s-au dat și multe exemple cu autoturismul. Și uh, aș dori să vă uh, rog să fiți atenți cu privire la acest uh, exemplu cu industria auto. De ce? Pentru că dacă ne uităm la o mașină, haideți să luăm orice autoturism autoturismul nostru este uh, conceput într-un anumit uh, context static, adică nu putem schimba părți din ele, nu putem avea o jumătate de Ferrari și o jumătate de Fiat, este o mașină, un tot unitar. Iar când o conducem pe stradă, ea nu trebuie să supraviețuiască atunci când se trage în mod constant asupra ei. Uh, dar exact asta se întâmplă cu un calculator. Luăm un calculator, îl personalizăm, schimbăm setările, îl modificăm și când uh, intră online, acel, acest computer este supus la foarte multe atacuri. Deci, să spunem că autoturismul funcționează așa, de ce nu merge și cu calculatorul, nu e atât de simplu. Și ca să revin la ideea domnului Eller cu privire la online, offline și complexitatea securității, v-aș spune următoarele. Uh, Ceea ce se întâmplă acum în lumea offline este o reflecție a lumii offline. Temerea mea este că, deși vrem să simplificăm lucrurile, realitatea este că oamenii vor mai multă tehnologie și vor folosi mai multă tehnologie, indiferent și adesea pentru că nu înțeleg bine, pentru că nu au cunoștințe. Deci despre ce înseamnă riscurile de securitate din uh, această perspectivă și cred că ENISA lucrează foarte bine în această direcție. Este important să creăm o cultură a securității, să conștientizăm cetățenii și, la urma urmei, să ne protejăm mai bine. Mai ales dacă urmăm gândirea descrisă anterior, evident, securitatea revine și uh, o responsabilitate a utilizatorilor. Deci dacă nu îi educăm, nicio soluție tehnică nu va fi suficientă. Äh, Scurt, în ceea ce privește exemplul uh, cu automobilele. În fiecare an uh, mor 4.000 de oameni din cauza mașinilor. E un sistem sigur? Cred că nu. Mm, există uh, amenințări și pericole din cauza modului în care este utilizată o mașină. Când se utilizează un software, nu moare nimeni. Însă, acest această experiență că uh, fiecare produs uh, ajunge pe piață și apoi este atacat cu succes. E bine, trebuie să o luăm altfel. Uh, am putea să nu mai creăm rețele, să fim mult mai simpli și așa mai departe, dar trebuie să vă spun că n-ar ajuta, pentru că Europa nu mai, nu mai ajută, Europa nu mai produce uh, software-uri uh, esențiale. Pe mine nu mă întreabă niciun utilizator Facebook dacă să utilizeze Facebook. O face pur și simplu. Dorim să particip... Dacă simplificăm, nu mai putem participa la piață. mașinile există de mult timp, uh, cu siguranța uh, softurilor uh, suntem la început. Dacă simplificăm, nu vom participa la piață. Este întrebarea pe care trebuie să ne opunem. Vrem să participăm la piață sau să ne autoexcludem? Nu vreau să vă dau un răspuns, ci să fac trecerea la următoarea sesiune. Însă nu putem spune un lucru e clar, nu putem spune că vom continua așa cum am făcut-o până acum, pentru că nu este vorba numai de firmele, firmele europene, este vorba de firmele americane, asiatice, de orice firmă care dorește să intre pe piața noastră. Cine dorește uh, să aibă uh, consumator pe piața noastră trebuie să respecte standardele, iar noi trebuie să ne întrebăm dacă aducerea pe piața unui produs este esențială sau dacă ne interesează și, și uh, ne interesează și criteriile ce țin de securitate. Iar acest uh, subiect va fi uh, unul pe care va trebui să-l dezbatem pentru că codul penal este ultimul mijloc de care dispunem pentru a pedepsi Uh, infractorii, dar uh, asta nu uh, evită dauna. Daunele economice, daunele firmelor, dar și a, privați, a persoanelor private trebuie să rămână în atenția noastră și este ceva la care va trebui să ne gândim în munca noastră legislativă. Mulțumesc celor trei um, și am să-i rog pe membrii panelurilor 3 și 4 să vină la podium. Vom lua cele două paneluri deodată, astfel încât la finalul celor um, șase um, celor patru paneluri uh, să putem uh, avea încă o serie de întrebări și să putem respecta în același timp și programul. Mulțumesc! So, ladies and gentlemen, um, this would be the third and fourth... Um... Doamnelor și domnilor, trecem acum la cel de-al treilea și patrulea panel din audierea noastră. Aș dori să vă prezint o, uh, câteva informații în numele Parlamentului, uh, care dorește să mulțumească colegilor, mai ales doamnei Holmeier și colegilor din uh, Comisia Libe și în numele și Comisiei ITRE pentru organizarea acestei uh, uh, audieri. Cred că tratatul de la Lisabona a schimbat atitudinea Parlamentului referitor la uh, misiunea sa legislativă uh, și faptul că aceasta este conectată cu cibersecuritatea. Și iată, de aceea am redactat acest, această propunere legislativă. În trecut, Uh, Parlamentul a fost așa un fel de regat al raportorilor. Cred că această atitudine în Parlament s-a schimbat și mă bucur de faptul că doamna Hallmeier a dat dovadă de colaborare, de o abordare plină de colaborare în momentul în care am abordat această legislație și cred că și colegii de la AFET apreciază acest lucru. Iar asta tocmai pentru că noi suntem de părere că toate aceste subiecte sunt interconectate, cibersecuritatea, cibercrima, ticurile și așa mai departe. E vorba de un domeniu în care trebuie să legiferăm și ne putem pune întrebarea dacă trebuie să continuăm uh, mandatul pentru ENISA, dacă poate exista un nou mandat în acest sens pentru agenția ENISA. Deci aici e vorba de, o, de un aspect care este deosebit de important pentru noi și care va fi subiectul principal pentru următoarea uh, următorul subiect, și anume cooperarea între instituții. În momentul în care, acum câțiva ani de zile, mulți ani de zile în urmă am început să lucrez și s-a vorbit și despre crearea ENISA, multe state membre uh, Uh, nu știau că va exista o astfel de agenție, pentru că aveau senzația că, de fapt, era vorba de competențele lor și că ele sunt cele care au politici și structuri uh, capabile să facă față problemelor de cibersecuritate. Și nu s-ar fi gândit că la nivel european am putea avea un rol atât de important în acest domeniu. Cred că atitudinea pe ansamblu s-a schimbat, s-a modificat și deși am limitat competențele operaționale la nivel de state membru, oare cum am ajuns la ideea că există un nivel european, că există o misiune pentru Uniunea Europeană ce trebuie să fie realizată la nivel internațional, în cadrul negocierilor cu restul lumii, pentru a vedea cum anume există această interacție, interacțiune între statele membre, uh, și uh, cum există această conectare între sectorul privat și sectorul public. Deci ne-am gândit că ar fi foarte important, plecând de la această legislație în curs de realizare, să vedem care ar putea fi provocările și eventual și problemele care s-ar putea ivi pentru cooperarea aceasta interinstituțională. Și mă bucur de faptul că avem aici reprezentați din partea cu, cu, cu, cu experiențele juridică, domnul Mares Abasi, reprezentant din partea Franței la Eurojust, apoi doamna Victoria Baines din partea Europol, uh, domnul Steve Porcel din partea ENISA. Și dacă îmi permiteți, aș începe prin a spune că eventual ar putea să înceapă reprezentatul din partea ENISA. Eventual am putea începe cu întrebarea următoare. Care este viziunea dumneavoastră despre cooperare? Uh, eu am fost raportor pentru cadrul uh, pentru programul de cercetare pentru 2012 și uh, știm că există rețele și programe de cercetare, mai ales în domeniul TIC, dar nu a existat nimeni din partea ENISA care să vină și să știu eu, formuleze anumite, anumite sugestii și care să ne spună, da, uite, am avea nevoie de atâtea milioane pentru următorii trei ani. Uh, deci e vorba de o organizație care în principiu trebuie să uh, negocieze la nivel uh, internațional cu omologi din Statele Unite și așa mai departe, însă nu există un, un input din partea ENISA sau din partea altor direcții generale, din partea comisiei și așa mai departe, la nivel orizontal, general, în cadrul comisiei. Uh, apoi nu știu dacă există relație între Comisie și statele membre și nivelul internațional, această cooperare de care avem nevoie și poate că ar fi bine să avem câteva exemple. Uh, noi am găsit câteva exemple care ne-au demonstrat că se poate face și mai bine, lucrurile pot fi făcute și mai bine, e loc și de mai bine. Și de aceea întrebarea este din punct de vedere al cooperării, ne-ați putea da exemple acolo unde se poate face și mai bine, unde e loc și de mai bine. Mulțumesc foarte mult. Mă bucur de faptul că am posibilitatea să vin să iau cuvântul în fața dumneavoastră în numele ENISA. Uh, deci, întrebarea dumneavoastră este următoarea. Care este diferența între cibersecuritate și vechiul bun sistem de securitate care a fost în vigoare timp de 15-20 de ani? Uh, știu că vă așteptați la un răspuns. Ceea ce credem noi este că cibersecuritatea e o chestiune de perspectivă și în momentul în care evocăm cibersecuritatea ne uităm la informație, la informație din punct de vedere global, din punct de vedere internațional. Ne-am putea referi la cibersecuritate la nivel de întreprinderi. Uh, spre exemplu. Însă cibersecuritatea se referă, de fapt, și de drept mai întâi la colaborare. Și eu am sperat uh, să vă pot convinge de un lucru, și anume că, de fapt, cu asta se ocupă ENISA. Asta este uh, misiunea sa principală, și anume să creeze, să uh, încurajeze această cultură de schimb de informații în Europa. Și cam despre asta o să vă vorbesc astăzi și am să las baltă probabil uh, aspectele tehnice pentru a vă explica cum anume putem face acest lucru. Și haideți să începem cu o trecere în revista a, a, a agenției noastre, care e foarte tânără, a fost creată în 2004. Uh, nu suntem prea numărași, de aceea trebuie să ne organizăm foarte bine. Avem o anumită expertiză, avem un fel de centru de expertiză, poate că un nume cam pompos, dar uh, avem o expertiză pe care o punem la dispoziția Comisiei și a statelor membre. Și asta încercăm să facem, să ajutăm Comisia și statele membre. ENISA, ENISA organizează echipe în jurul unor programe care permite astfel statelor membre să profite de competențe și expertiză pentru a rezolva probleme la nivel transnațional. Apoi încercăm să ușurăm schimbul de informații. Uh, avem un mandat în acest sens asupra căruia ne concentrăm și avem un schimb de informații atât la nivel de instituții europene, cât și la nivel de sector privat și public. Acum, în momentul în care lucrăm cu statele membre, ceea ce este important pentru noi este să existe acest schimb de experiență și de bune practici între statele membre. Bineînțeles, noi am învățat din diferite proiecte, avem o experiență, avem o anumită viziune, însă ceea ce încercăm să facem este de fiecare dată să încurajăm schimbul de bune practici și de lecții, învățăminte trase din proiecte între statele membre. Dar voi încerca să mă uit în altă parte? Cred că subiectul care trebuie subliniat aici este că lucrând astăzi și întărind se relațiile între statele membre, încercăm să avem o abordare cât mai extinsă. Nu ne limităm la cei 60 de oameni pe care îi avem în agenție, ci încercăm să avem o, o expertiză cât mai largă. Iar ceea ce încercăm să facem, având în vedere modul în care noi funcționăm, este să să ne concentrăm pe activitate. Deci aș spune că acest lucru, această abordare a început în 2008. Am devenit o instituție care încearcă să introducă o schimbare, să aibă un impact. Iar ideea pe care încercăm să o promovăm în momentul de față este că pentru a face acest lucru în mod eficient, încercăm să sporim prezența în acele state membre unde există probleme, tocmai pentru a ne asigura că facem față acelor probleme practice cu care se confruntă statele membre, tocmai pentru a implementa politici și legislație. Și încercăm deci să detașăm oameni, să meargă la fața locului, să fie, să fie agili, să fie mobili și să fie prezenți. Iată, vă arătăm pe o hartă cât de prezenți suntem noi în statele membre, uh, călătorim în permanență, încercăm să discutăm cu toți partenerii la toate nivelurile și uh, aceasta este, de fapt, uh, partea principală a muncii noastre. De asemenea, uh, colaborăm și cu alte instituții și organisme europene. Este foarte important pentru că trebuie să ne asigurăm uh, că ceea ce se face va avea valoare adăugată. Nu trebuie să uh, facem lucruri pe care alții le fac deja. Deci pierdem foarte, uh, petrecem foarte multă vreme încercând să punem la punct anumite misiuni, anumite bune practici, uh, uh, exemple. Avem cooperare foarte extinsă cu COM, diferite direcții generale, întreprindere, justiție și așa mai departe. Uh, colaborăm, mai ales în ceea ce privește exercițiile cu uh, cu uh, centrele de cercetare comune. Avem de asemenea, propunem și un sprijin pentru CERT la nivel uh, european. Și în momentul în care lucrăm și cu sectorul privat, s-a spus deja acest lucru, sectorul privat este deosebit de important uh, Ceea ce facem este că avem uh, o activitate pe care o desfășurăm împreună cu contextul privat și rezultatele sunt puse la dispoziția statelor membre. Ne întâlnim cu asociațiile industriale pentru a discuta acest lucru, pentru a vedea dacă abordarea noastră răspunde la necesitățile lor. Spre exemplu, am avut o, uh, un proiect public-privat pentru reziliență pe care l-am susținut. Deci, mesajele principale sunt următoarele. Vrem să apropiem comunitățile și nu e vorba doar de un slogan. Noi ne referim aici la comunități mai degrabă decât la state membre, pentru că există anumite bariere în schimbul de informații între comunități. De când avem tratatul de la Lisabona, avem uși deschise către dialog mai multe dar există cazuri în care știm că facem exact aceleași tipuri de exerciții care au fost făcute în alte locuri, în alte regiuni și că nu există acel schimb de informații de care e de fapt nevoie. Acum, foarte pe scurt, știu că nu am la dispoziție decât 10 minute. Voi încerca să vă prezint primul euro- exercițiu paneuropean. A fost un exemplu foarte bun. E vorba de un plan lansat în martie 2009 de către Comisie și uh, um, a fost discutat și la nivel uh, interguvernamental, la nivel de conferință interguvernamentală. Am avut un număr destul de clar de state membre, deși puține dintre ele erau într-adevăr afectate. Și am încercat să construim ceva în care toată lumea să fie implicată. Ce am testat? am testat lucruri foarte simple și n-ar trebui să vă surprindă dacă vă spunem că, deși am testat lucruri simple, uh, ele nu erau perfecte, însă lucrurile se îmbunătățesc. Am testat dacă un stat membru, spre exemplu, e atacat și să zicem că atacul venea dintr-un alt stat membru, ar putea, pe cine trebuie să suni? Nu e chiar atât de simplu. Și chiar și mai puțin simplu este cum anume se va face acea luare de decizie? Cine e persoana care are mandatul? Pentru că nu vrei să discuți jumătate de oră cu cineva care până la urmă nu are competența de a lua o decizie. Și atunci, în final, întrebarea este ce fel de comunicare se poate stabili pentru a avea acest schimb de informații. După cum am spus, toate statele membre au participat, trei state EFTA au participat, profilul a fost uh, următorul la nivel de ministere, de agenții naționale de reglementare și așa mai departe. 70 de organizații și 150 de experți de asemenea au participat și cred că impresia globală este următoarea, că s-a meritat să facem un astfel de exercițiu și că a fost un pas bun, aș spune eu, către un plan paneuropean european Uh, nu trebuie să uităm că era vorba doar de un exercițiu, însă a trebuit să testăm anumite lucruri și ideea era că prin acest exercițiu putem testa anumite politici pe care le putem pune împreună în așa fel încât să ajungem la un plan cu adevărat transnațional la nivel european. Și în final aș dori să vă spun că există rezultatele acestui exercițiu care se află pe site-ul nostru internet, le puteți găsi acolo, vă rog frumos să vă uitați, e vorba de informații foarte interesante și am pus și rezultatele din partea uh, sectorului privat. Deci planificare, structură, construirea încrederii, înțelegere și puncte de contact. Și veți găsi un set întreg de recomandări. Acum suntem gata să facem uh, primul exercițiu comun între Uniunea Europeană și Statele Unite și acest lucru a fost anunțat de către doamna comisar Cruz Uh, avem doar șase luni la dispoziție pentru a face acest lucru și am încredere în faptul că, uh, și când spun noi, mă refer la toate statele membre, vom reuși să ajungem la rezultate interesante și să respectăm calendarul stabilit. Iar în concluzie, aș putea să spun că ENISA are un scop, un, o misiune principală și anume să ușureze dialogul între statele membre, între instituțiile europene și statele membre, între sectorul public și privat. Și noi credem că suntem acel centru uh, cheie care poate permite acest lucru. Suntem foarte bine plasați. Și e vorba de o agenție care se ocupă în mod exclusiv cu bune practici. Deci putem ajuta industria să facă față uh, provocărilor de zi cu zi. Deci m-am concentrat asupra subiectului uh, acestei uh, audieri. Acum, dacă îmi permiteți câteva comentarii pe marginea directivei. Noi credem că directiva este, reprezint, este un pas foarte bun în direcția cea bună și acoperă mare parte din nevoile noastre. Câteva comentarii minore, dacă îmi permiteți acum, și anume, mai întâi, să nu fim uh, implicați în tehnologie în concret, ci să ținem cont de evoluția tehnologiei. Uh, știm că întotdeauna în ceea ce privește software-urile există mai multe straturi și există o virtualizare, după care există aplicațiile și așa mai departe. Trebuie să ținem seama de acest lucru și faptul că uh, se pot monitoriza aceste diferite straturi și putem explica oamenilor în mod mod clar la ce ne așteptăm din partea lor. Și deci aceste, această legislație de protecție a datelor poate să răspundă la aceste provocări. Apoi, bineînțeles, proporționalitate față de crimele uh, comise și apoi faptul că s-a, s-a, uh, a crescut numărul de atacuri botnets. Acest lucru nu reprezintă un indicator. Nu cred că acest lucru ar putea face vreo diferență. Și unele dintre definiții ar putea fi utilizate în ceea ce privește accesul, intercepția și uh, Uh, există și definiții, aș spune eu, care circulare. Bineînțeles, e foarte greu, e foarte greu să faci o astfel de, să redactezi o altfel, astfel de definiție. Poate acestea pot fi revizuite. Apoi, uh, s-a vorbit și despre uh, nivelul de intercepție care, din punct de vedere legal, poate fi admis. Acest lucru trebuie definit pentru că ar putea fi foarte util în momentul în care se uh, dau anumită ordine pentru a dezmembra aceste, bot, aceste atacuri botnet și uh, anumite formulări sunt poate mai slabe, mai vagi în ceea ce vrește standardizarea. Uh, știți ce se întâmplă cu standardizarea? Aceasta se poate obține doar ca urmare a colaborării între statele membre și la punctul 15 uh, um, cei care primesc datele uh, sunt cei care în principiu ar trebui să primească acele notificări de uh, spargere a nivelului de securitate uh, optim. Cred că mă voi opri aici pentru că mi-am epuizat tipul ce m-a fost acordat. Cu microfon vă rugăm. So the next speaker would iar următorul orator este din partea Eurojust. Știți că există deci aici un, o chipă de experți uh, care se ocupă de acele atacuri și crime care au un impact economic și ar fi foarte interesant pentru noi um, ca dumneavoastră eventual să ne prezentați această atitudine de colaborare între statele membre cu, și comisie. Care ar putea fi poziția dumneavoastră pe de o parte pe tema colaborării și pe de altă parte pe marginea propunerii legislative despre care discutăm acum? Bonjour à tous. Donc je m'exprimerai en français. Bună ziua tuturor! Mă voi exprima în limba franceză, după cum se aude. Uh, Uh, aș dori să mulțumesc Comisiei Libe, doamnelor și domnilor parlamentari și doamnei Halmaier pentru faptul că a organizat această audiere și că ne-a invitat. Ceea ce este foarte important și trebuie să fie subliniat astăzi este faptul că în fața dumneavoastră se află un magistrat, sunt fost judecător de instrucție. Deci punctul de vedere pe care îl voi expune ține de cooperarea, aș spune eu, de natură judiciară. Bineînțeles, ce am ascultat până acum au fost informații deosebit de interesante, pentru că atât de îndepărtate de îngrijorările și preocupările judecătorilor și procurorilor pe teren. Deci, foarte pe scurt, o descriere rapidă a ceea ce facem noi la Eurojust, după care vă vom explica cum anume noi ne ocupăm de acele infracțiuni cibercriminale și apoi care sunt problemele cu care ne confruntăm și care sunt răspunsurile pe care le putem da, dar cu, prin instrumentele pe care le avem la dispoziție, uh, spre exemplu, proiecte precum uh, Centrul de Cibercriminalitate. Pentru a vă explica ce facem la Eurojust, eu știu că dumneavoastră știți clar ce înseamnă Eurojust și ce se face acolo, dar dacă îmi permiteți, aș aminti pe scurt de fapt, aș aminti faptul că e vorba de un organism de cooperare judiciară unde nu există decât procurori și judecători. Deci, noi acolo tratăm infracțiuni criminale, informații despre infracțiuni criminale, încercând să luptăm împotriva criminalității organizate pe teritoriul mai multor state membre. La Eurojust am organizat ne-am organizat în așa fel încât să avem grupuri de reflexie, grupuri de lucru, echipe, tocmai pentru a insista anumitor puncte juridice care sunt foarte complexe. Există deci o echipă economică și financiară, deci crima uh, economică și financiară în cadrul Eurojust, eu sunt președintele acestui grup, și care are printre diferitele obiective unul și anume lupta împotriva cibercriminalității. Primul punct referitor la această echipă este următorul. Magistrații care compun, care fac parte din această echipă și care discută despre cibercriminalitate sunt specializați. Voi reveni asupra acestui fapt ulterior, pentru că ne dăm seama în cadrul Eurojust și în relațiile noastre cu ceilalți magistrați deși dumneavoastră cu toții sunteți în, discutați despre termeni tehnici, Eurojust, Europol, sunt, sunt specialiști tehnici, tehnicieni. Ei bine, noi la Eurojust nu suntem specialiști, nu suntem tehnicieni, nu suntem specializați. Deci, în uh, Eurojust există această echipă financiară și economică și există magistrații care încearcă să ajute diferiții procurori și magistrați din toată Uniunea Europeană să uh, rezolve dosare importante. Am să vă dau un singur exemplu, un dosar important. Am fost sesizați recent de un atac. Un atac împotriva unui site foarte important în Franța, un site public care timp de mai multe zile la rând a fost pur și simplu congelat, înghețat, a fusese atacat și nu mai putea fi utilizat. În momentul în care a, ni s-a dus la cunoștință la Eurojust acest fapt, ceea ce ni s-a părut important este să discutăm de acest dosar în cadrul a, echipei noastre financiare. De ce? Pentru că magistratul francez care ne-a sesizat, ne-a sesizat pe baza informațiilor obținute de la poliție. El nu are o abordare, aș spune eu, profesionistă de vârf a specificităților tehnice. Uh, am ascultat adinau reprezentantul uh, Asociației Caos care ne-a explicat uh, cum am ajuns într-o situație în care responsabilii diferitelor bănci care ar putea fi să considerați răs, răs, responsabili. Dar înainte de a înțelege această coresponsabilitate, trebuie ca magistrații să înțeleagă clar despre ce anume discută și asupra cărui dosar de fapt se apleacă. Deci noi la Eurojust încercăm să traducem această problemă, deci în dosarul despre care vă uh, vorbesc eu, a trebuit să explicăm mai întâi ce înseamnă un botnet, cum anume, plecând din două țări, uh, una, Federația Rusă, să lasezi un atac către Franța, deci a existat o muncă de pedagogie, de metodologie vis-a-vis -vis de acest magistrat care poate pare o pierdere de vreme, dar care era indispensabilă pentru ca omul să înțeleagă mai bine dosarul. Deci, a, aceasta este prima etapă de organizare în cadrul Eurojust pentru ca magistrații să înțeleagă mai bine dosarul. Iată, aceasta este munca noastră de pedagogie. Acum, despre ce infracțiuni discutăm? Adinaori, Adinaori s-a explicat faptul că exista mai multe liste de Uh, uh, infracțiuni. Cred că această listă poate fi prelungită. Și există, într-adevăr, o adevărată problemă de definiții, de definire a acestor uh, infracțiuni, pentru că magistrații în Franța, Italia, Germania, Suedia, între ei, nu sunt de acord asupra ce înseamnă exact un atac cibernetic. Uh, și dacă ar exista un acord asupra uh, infracțiuni în sine, e foarte greu să, să reușești să realizezi coordonarea, colaborarea, pentru că nu se știe cine e competent, care este jurisdicția uh, competentă, despre ce infracțiune se vorbește, despre ce sancțiune se vorbește, pedeapsă, care uh, e vorba de, de o crimă, e vorba de un delict, e vorba de o, uh, o contravenție și așa mai departe, despre ce anume este vorba, unde se înscrie fapta respectivă. Deci o listă de infracțiuni ar putea fi uh, realizată și extinsă și ar trebui să se găsească o definiție. Uh, am, am putea vedea în cadrul directivei la articolul 3 și 4 dacă nu cumva putea introduce așa ceva. Acum, în ceea ce privește statisticile, aș dori să vă spun că la Eurojust, anul trecut, pentru anul 2010, am deschis 32 de dosare cibercriminale. Astăzi am ajuns cam la același număr și anul nu s-a terminat. Întrebarea este următoare. Putem crede că nu există decât 32 de dosare în cadrul celor 27 de state membre? Deci 32 de dosare pe un an întreg? De aceea cred eu că, și vom reveni ulterior la acest lucru, că trebuie să dăm dovadă de pedagogie, să explicăm, să demonstrăm că e posibil să ne coordonăm. 32 de cazuri pentru 2010. Chiar dacă anul acesta ă, cifra va fi poate mai ridicată. Și aș dori să adaug, și asta mi se pare deosebit de important, de asemenea, că actorii care ă, intervin în lupta împotriva cibercriminalității se află la trei niveluri. Mai întâi, nivelul întâi, polițiștii și magistrații. Nivelul al doilea, instituțiile precum Europol, Eurojust, care conlucrează în al treilea nivel, și vom discuta rapid despre asta ulterior, este ceea ce se află în afara Uniunii Europene. Putem conlucra, putem înregistra progrese, dar în momentul în care trebuie să lucrezi și cu alte țări, țări terțe, trebuie să contăm pe instrumente internaționale. S-a vorbit despre Convenția de la Budapesta din 2001 și atunci ne putem pune întrebarea câte state au ratificat această convenție. Prea puține. Deci, atât că avem o adevărată problemă, și anume când ieșim din Uniunea Europeană, nu avem neapărat temeiul juridic pentru a putea conlucra. În dosarul despre care v-am vorbit în Franța, iată că ne aflăm acum, avem o pistă rusească. Și este evident că dacă utilizăm forțele pe care le avem la dispoziție și așa mai departe, oricum e destul de greu să obținem o formă oarecare de cooperare. Și atunci, care sunt dificultățile cu care ne confruntăm în cadrul Eurojust? Și în dorința noastră de a ataca, de a pune capăt acestor infracțiuni. Mai întâi, informațiile. Trebuie să ajutăm pe uh, magistrați să se formeze cât mai bine. Există ceva în acest sens în directivă? Nu. A doua dificultate, schimbul de informații. Există așa ceva în directivă? Da. Directiva prevede o posibilitate sau o necesitate de a îmbunătăți schimbul de informații și, în acest sens, se vorbește despre punctele de contact. Atrag atenția Parlamentului European asupra faptului că Există deja un anumit număr de puncte de contact, Comisia știe, Europeană știe acest lucru, însă ceea ce trebuie este ca acele puncte de contact să fie exact cele care vor fi desemnate ulterior, să rămână aceleași. E important să punem accentul pe aceste puncte de contact, pentru că de multe ori jurisdicția, spre exemplu, știu eu, din Roma, din Varșovia sau cea din Londra, va contacta mai întâi acei parteneri din punctul de contact pentru a avea informații. Asta se face deja. Și două ultime dificultăți. Mai întâi, rapiditatea acestui tip de infracțiuni care, care necesită o reacție foarte rapidă și din partea noastră. Se poate dezvolta și uh, o serie de norme privind competențele jurisdicționale și, în sfârșit, statele terțe despre care v-am vorbit mai devreme. În concluzie, aș spune că directiva, astfel cum arată ea în acest moment, este avantajoasă pentru că este generală, este globală, să nu uităm că este o directivă și nu un regulament. Poate că la anumite puncte are nevoie de uh, îmbunătățire, uh, poate putem vedea și problema țărilor terțe și crearea unui centru de uh, criminalitate infrac- uh, cibernetică care să vizeze crearea acestui centru de uh, infracționalitate cibernetică. După cum am spus, sperăm ca acest centru să permită înainte de toate o mai bună formare a magistraților. Mulțumesc! Um, <clears throat> Herr Babasi, ich bin Ihnen außerordentlich dankbar. Ähm, Domnule Abasi, vă sunt foarte recunoscător. Cred că a fost o idee foarte bună din partea doamnei Holmeier să invite Eurojust, pentru că mai ales din punctul de vedere al procuraturilor există o neînțelegere între uh, um, dimens- a dimensiunii problemei Iar asta face uh, trecere la următorul nostru intervenant, doamna Benz de la Europol. Am citit despre faptul că Europol și că există o cooperare cu cetățenii europeni pentru a face mai ușoară cunoașterea acestor, um, uh, acestor infracțiuni. Bineînțeles, se pune întrebarea cum definim aceste infracțiuni, dar întrebarea următoare este ce poate să facă cetățeanul european în momentul în care este afectat de către criminalitatea cibernetică. Drept urmare, mă bucur să primesc să primim, să putem primi și um, perspectiva Europol cu privire la acest subiect. Vă rog, aveți cuvântul. Mulțumesc. Bună ziua, doamnelor și domnilor. În primul rând, aș dori să mulțumesc Comisiei Libe și doamnei Holmeier pentru invitarea, pentru invitația adresată Europol de a participa astăzi. Poziția noastră este că atât această audiere și propunerea sunt, vin, la timpul, uh, vin în timp util pentru a face față amenințărilor crescânde asupra sistemelor informaționale, dar și în același timp, în timp util pentru uh, în, în timpul unei uh, cooperări coordonate ce are loc în Europa. Europa POL este uh, centrul uh, Uniunii Europene pentru expertiză în ceea ce privește aplicarea legii. Serviciile noastre sunt uh, de a obține, de a furniza sprijin pentru, pentru anchetele la fața locului, coordonăm investigații transfrontaliere, dăm uh, consiliere strategică și așa mai departe. De asemenea, um, suntem un centru de colectare a informației cu privire la uh, infrastructuri, uh, la infracțiuni, pardon, um, și de asemenea um, elaborăm evaluări de amenințare strategice. De asemenea, avem o, re o rețea de 140 de ofițeri de, ofițeri de legătură care, um, cărora li se vor um, alătura o serie de uh, ofițeri de legătură în ceea ce privește criminalitatea cibernatică. Anul trecut Europol uh, a um, publicat așa numitul i o, un raport cu privire la Um, evaluarea amenințărilor, iar acesta a subliniat rolul cheie al botnet în criminalitatea cibernetică. Recomandarea noastră este că um, distrugerea acestor botnets ar trebui să fie o uh, prioritate politică și este prevăzută în această propunere. Aceleași instrumente sunt utilizate în scopuri diferite în cazul uh, infracțiunilor cibernetice. Iar uh, limitele între diferitele tipuri de infracțiuni sunt din ce în ce mai neclare. De aceea, statele membre cooperează din ce în ce mai mult pentru a combate criminalitatea cibernetică. Cooperarea cu sectorul privat este de asemenea o prioritate. Însă, crea, crearea unor uh, relații mai strânse de um, cooperare cu alte agenții ale Uniunii Europene este importantă. Am să vă dau câteva exemple de cooperare. În ceea ce privește cooperarea judiciară, Europol și Eurojust cooperează în mod natural. Eurojust este membru al um, dosarului nostru care se cheamă Cyborg și care se adresează criminalității uh, Uh, cibernetice, dar face parte și din task force-ul pentru criminalitate cibernetică, dar și din uh, grupul pentru educație în acest domeniu, două formate de Europol. Deci cele două agenții cooperează direct pe aspecte operaționale și strategice, dar și pentru crearea de capacități în Europeană. Majoritatea exemplelor noastre operaționale se referă la cazuri actuale și nu pot să vă dau uh, detalii Însă pot să vă dau câteva exemple din uh, mediul uh, cibercriminal mai larg. A existat o investigație coordonată de Eurojust um, pe sistemul online de um, comercializare de cote de um, CO2. Europol a uh, contribuit la identificarea fluxurilor financiare, iar acest lucru uh, a ajutat statele membre să identifice um, date importante cu privire la aceste um, grupuri. De asemenea, am obținut informații cu privire la așa numitul e-muling, un proces prin care banii obținuți din criminalitate cibernetică este, sunt transformați în uh, bani, uh, bani cash. Colaborarea noastră cu EMISA este recentă, dar la fel de importantă. Europol și ENISA sunt gazdele unui workshop la Praga care urmează să stimuleze o mai bună relație de muncă între autoritățile statelor membre și uh, echipele de răspuns de urgență în ceea ce privește uh, domeniul uh, cibernetic. Recunoaștem sinergiile între uh, munca ENISA și Europol și de asemenea recunoaștem complementaritatea în uh, ceea ce privește informațiile strategice. La ora actuală explorăm noi oportunități de cooperare, inclusiv rapoarte comune cu privire la riscuri și amenințări și măsuri de conștientizare comune. În ceea ce privește în perspectivele de viitor, Crearea Centrului European pentru Criminalitate Cibernetică în 2013 este un pas important înainte. Europol aspiră să joace un rol important în munca uh, de investigații ale acestui centru și vedem de asemenea beneficii posibile în Um, detașarea unor specialiști de la Eurojust, ENISA și alte agenții acolo. Se anticipează că vor exista relații strânse între um, Centrul Anticriminalitate uh, Cibernetică și uh, EU CERT. Pe scurt, așadar, așadar în ceea ce privește pro, uh, propunerea, salutăm uh, faptul că producția, vânzarea, importarea și așa mai departe a uh, dispozitivelor ce duc la infracțiuni um, cibernetice a, devine penală. De asemenea, suntem de acord cu introducția, introducerea uh, interceptărilor ilegale ca infracțiuni uh, și de asemenea, uh, uh, sunt, mm, salutăm măsurile uh, pentru consolidarea punctelor de contact permanente. În ceea ce privește colectarea datelor statistice, în ceea ce privește atacurile euro, cibernetice, Europol sugerează că s-ar putea um, analiza dacă această colectare de date s-ar uh, referi numai la Uh, atacuri de mare amploare sau uh, serioase. Fiecare stat membru determină în mod uh, individual cum stabilește ce este un atac de mare amploare sau un atac grav. Deci acest lucru ar duce la rapoarte, raportări foarte diferite. De asemenea, aș dori să vă atrag atenția asupra unui proiect de a îmbunătăți reacția la uh, criminalitate cibernetică, așa numitul iCross, uh, sistemul de raportare online a criminalității pe internet, care uh, ar merita să fie menționată în această propunere legislativă. Vă mulțumim, doamnă Baines. În acest moment aș dori în numele președintei doamne Holmeier să vă explic puțin cum uh, va continua procedura. Avem un timp limitat. Deci dacă și în acest caz uh, trebuie să uh, sacrificăm de fiecare dată ceva și în acest caz mă autosacrific, voi renunța la uh, remarcile uh, de final. Ne-ar mai, lăs, ne mai rămâne jumătate de oră am trece acum la următorul panel și ne-ar mai rămâne timp de întrebări și răspunsuri. Știu că este complicat să solicităm uh, experților să-și exprime opinia în 10 minute. Încerc să vă explic doar abordarea în Parlament. Tot ceea ce s-a spus astăzi va fi transferat către grupul uh, cu privire la uh, securitate cibernetică. Iar raportorii vor uh, transmite informațiile și altor comisii. În cazul în care însă nu vom avea suficient timp, uh, nu vă temeți, informațiile vor ajunge unde trebuie. Îmi cer scuze așadar că nu putem uh, discuta acum ceea ce s-a uh, prezentările din cel de-al treilea panel, trebuie să trecem la cel de-al patrulea. Trecem așadar la următorii membri ai următorului panel. Cred că protecția datelor este un aspect esențial la Parlamentul European. Mă bucur mult să îi pot ura bun venit lui Peter Hastings alături de noi. Cred că este important să trecem la acest domeniu al protecției datelor pentru cetățeni din punctul de vedere, din punctul de vedere legal și așa mai departe. Vă rog, aveți cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte. Salut această audiere privind atacurile cibernetice asupra sistemelor uh, informatice și am ascultat cu plăcere toate intervențiile pentru a-mi face o imagine de ansamblu. Vă mulțumesc că mi-ați uh, oferit invitația de a vorbi despre protecția datelor și certitudinea juridică. De ceva vreme încoace, termenul uh, de spațiu virtual se referea la un concept din realitatea îndepărtată și poate tocmai de aceea a fost inventat pentru a arăta că e vorba de un spațiu liber. Dar acum știm că nu mai e vorba de un spațiu atât de îndepărtat. Infracționalitatea uh, cibernetică în general și atacurile cibernetice asupra sistemelor informaționale pot avea impact semnificativ asupra lumii reale. Însă, principiile juridice fundamentale trebuie să se aplice și în spațiul virtual, așa cum se aplică și în lumea reală. Iar din această perspectivă mai e loc de îmbunătățire, atât în ceea ce privește infracțiunile, cât și în ceea ce privește prevenirea și sancționarea acestora. În prezent nu există un instrument juridic european cuprinzător care să acopere toate aspectele combaterii criminalității um, cibernetice. Decizia din 2005-222 a uh, Consiliului acoperă doar unele uh, infracțiuni și nu este cuprinzătoare neabordând nici mijloacele de a lupta împotriva sa, nici uh, problema protecției datelor. Normele prezente pentru protecția datelor, inclusiv pentru lupta criminalității cibernetice, este un set de reguli specifice și singurul cadru general are un domeniu de aplicare limitat pentru că se aplică doar fluxurilor de date dintre statele membre. Însă, în această eră post-Lisabona avem o creștere masivă a protecției datelor uh, conform Cartei uh, Drepturilor Fundamentale, ceea ce explică și efortul investit în revizuirea directivei actuale privind protecția datelor. Și de aceea sper ca acest lucru să ne ofere o abordare cuprinzătoare care să cuprindă toate domeniile uh, uh, politicii europene, inclusiv poliție și justiție, cel de-al treilea pilon. Dar, de, cel mai important, avem nevoie de o mai bună eficiență. Și, după cum am spus, este evident că nu e momentul să reinventăm protecția datelor. Ea a fost inventată și acum este recunoscută ca un drept fundamental al Tratatului de la Lisabona. Însă, trebuie să acordăm atenție uh, eficienței practice a protecției datelor și asta se referă la îmbunătățirea principiilor de protecție a datelor și uh, Uh, a drepturilor în acest sens. Aici intră și principiul minimizării datelor, a, a uh, datelor private prin concept și alte aspecte importante, după cum s-a arătat în această dupămasă. Ele vor contribui la un spațiu virtual mai clar și mai sigur. Uh, am văzut mai multe exemple care arată că e nevoie de îmbunătățire. Am văzut însă și faptul că programe pe termen lung, cum este Stockholm și agenda digitală, au subliniat importanța luptei împotriva infracționalității cibernetice și directiva propusă, discutată acum, reprezintă un pas înainte. Nu este un pas mare, dar este un pas binevenit. Uh, expunerea de motive arată clar că opțiunile de politică alese, o combinație de măsuri non-legislative cu actualizări uh, bine țintite ale deciziei cadru existente, nu au fost create pentru a uh, da rezultate extraordinare, dar tot ce acești toți acești pași sunt bineveniți. Legislația europeană existentă se aplică pentru a se asigura că spațiul virtual nu este nici vestul sălbatic, nici uh, un uh, mediu de tip Big Brother simpla uh, lectură a Cartei uh, Drepturilor Fundamentale ne arată că fiecare are dreptul la respectarea intimității, a vieții de familie, a căminului și a comunicațiilor. Toată lumea are dreptul la protecția datelor private. Acestea trebuie prelucrate în mod corect pentru scopuri specificate și pe baza, în baza acordului persoanei vizate sau a unui alt text juridic uh, aplicabil trebuie totodată să existe acces la aceste date și să, ca ele să poată fi modificate. Iar acest lucru se aplică și uh, spațiului virtual și luptei împotriva acestui spațiu. Directiva actuală privind uh, protecția datelor au un rol puternic în prevenirea criminalității cibernetice pentru că îi obligă pe procesatorii de date să ia măsuri de securitate adecvate și este o măsură pe care trebuie să o sporim. Analizând uh, certitudinea juridică în sens mai larg, observăm că există o serie întreagă de instrumente legislative care contribuie oarecum la lupta împotriva criminalității cibernetice. Uh, Convenția privind uh, criminalitatea cibernetică, Convenția de la Budapesta, a fost ratificată de 15 din cele 27 state membre, din câte știu eu. Nu este un scor prea grozav. Directiva privind uh, informațiile private, actualizată de curând, oferă uh, dispoziții privind încălcarea datelor, întărirea confidențialității comunicațiilor, uh, Securitatea, toate sunt binevenite. Directiva privind reținerea datelor, foarte controversată, contribuie și ea la acest scop. Există legislație în diverse state membre și există și instrumente de cooperare create în domeniul cooperării judiciare și polițienești pe baza capitolelor 4 și 5 din tratat. Am înțeles că ele funcționează foarte bine și se aplică și uh, criminalității cibernetice. Apoi există o serie de activități și în alte domenii. Un plan de acțiune pentru protecția infrastructurii de informații critice, cooperația, cooperarea ENISA, Europol și Eurojust au abordat deja această problemă și Forumul European al Statelor Membre, care are un rol important în uh, securitatea și rezistența infrastructurilor uh, urbane. Și pe ultimul, uh, și în sfârșit în uh, lista mea, uh, parteneriatul public-privat european pentru rezistență. Cred că trebuie ca toate acestea să fie confirmate în contextul acestor instrumente multiple aplicabile, iar comisarii pentru protecția datelor din grupul pentru, și grupul pentru, de lucru pentru poliție și justiție a oferit ceva informații care pot fi utile pentru convenția în acest sens. Măsurile de punere în aplicare ale convenției nu trebuie să uh, aibă un domeniu de aplicare prea vast și sigur că acest lucru se aplică și noi directive. Definiția categoriilor de date ce trebuie colectate trebuie să fie una adecvată, proporțională și bazată pe elemente relevante și trebuie să prevenim suprapunerea între uh, dispozițiile privind blocarea datelor și cele privind uh, obținerea uh, datelor din documentul uh, din perioada 2006 2004-2006. Dați-mi voie să închei după cum urmează. Reușita în lupta împotriva criminalității cibernetice nu necesită o supraveghere continuă și sistematică a utilizatorilor de internet. Trebuie să evităm situația în care această supraveghere rămâne în uh, sarcina furnizorilor de servicii de internet, fie pe baza, uh, mai ales pe baza autointeresului, pentru că rezultatul este o uh, supraveghere crescută acolo unde există libertatea de comunicare și de exprimare. Iar uh, această supraveghere sistematică este în sine o încălcare a principiilor uh, și drepturilor omului și nu trebuie acceptată. Cu alte cuvinte, trebuie să avem doar măsuri bine țintite și proporționale, luând toate măsurile de siguranță necesare, care se aplică și în domeniul criminalității cibernetice. Mulțumesc! Doamna Hochmeier, mulțumesc frumos! Aș dori să mulțumesc um, pentru prezentarea dumneavoastră. Ne luăm la revedere de la domnul Abasi, care trebuie să plece și ne bucurăm că avem alături de noi pe doamna Maria Caiafa de la Universitatea Aristotel din uh, Salonic, din Grecia. Profesoară pentru Uh, în domeniul dreptului penal care se ocupă și de um, evoluția dreptului penal european și um, susține ideea unui drept penal uh, european. Vă dau cuvântul. Thank you very much, uh, Mrs. Holmeyer, and I want to... Mulțumesc frumos, doamna Hochmeier, și Vă mulțumesc pentru invitația noastră de a fi alături de dumneavoastră astăzi. Prezentarea mea se continuă, se concentrează pe atacurile împotriva sistemelor informaționale și, în special, asupra întrebării centrale. Care este uh, baza alegerilor făcute în această propunere în contextul principiilor fundamentale și după tratatul de la Lisabona? Potrivit manifestului festului privind inițiativa politică, crimina, uh, politicii de criminalitate europene, trebuie să aderăm la cele mai înalte standarde de legitimitate democratică și la statul de drept, iar viitorul securității europene poate fi uh, asigurat doar într-un context de democrație, libertate și principii legale fundamentale. Uh, de aceea, prezentarea mea se orientează pe evaluarea propunerii Comisiei din această perspectivă. Directiva propusă cere statelor membre să uh, proscrie două tipuri uh, suplimentare de uh, conduită, și anume interceptarea ilegală de date de calculator și producția vânzarea și vânzarea de instrumente folosite pentru comiterea de infracțiuni cibernetice, pe lângă cele care există deja în decizia cadru din 2005 accesul ilegal la informații, interferența ilegală la sisteme și așa mai departe. Deci, chiar și cu privire la uh, conduitele deja acoperite de decizia cadru, propunerea introduce schimbări, inclusiv referitoare la circumstanțele agravante. În ceea ce privește chestiunile procedurale, propunerea introduce dispoziții privind jurisdicția. Începând cu tipurile de conduită deja stabilite în decizia cadru, trebuie să se noteze faptul că directiva propusă ex extinde uh, domeniul de aplicare al accesului legal la sisteme informaționale, fiindcă nu mai recunoaște discreția fiecărui stat membru de a uh, limita conduita la situații în care infracțiunea este comisă prin încălcarea unei măsuri de securitate. Însă, permițând statelor să introducă anumite limitări, uh, permiterea statelor de a introduce anumite limitări respectă cerința ca dreptul penal să fie folosit ca o ultimă soluție energie. În special, ținând seama de faptul că măsurile eficiente de securitate ar putea proteja sistemele informaționale mult mai eficient decât criminalizarea uh, la scară largă. În acest sens, putem doar să aplaudăm propunerea Consiliului care reintroduce încălcarea măsurilor de securitate ca o cerință pentru afirmarea accesului ilegal la sisteme informaționale. Pe de altă parte, dispozițiile referitoare la interferența ilegală în, în sistem rămân neschimbate în comparație cu decizia cadru. De aceea nu voi comenta asupra lor. În ceea ce privește noua dispoziție referitoare la interceptarea ilegală de transmisiuni nepublice de date de calculator prin mijloace tehnice care apare pentru prima dată într-un document european, Convenția Consiliului Europei permite statelor să incrimineze doar conduite comise cu intenții incorrecte sau în uh, legătură cu un sistem computerizat legat de un alt sistem computerizat. În contrast, Uniunea Europeană nu are asemenea uh, posibilitate de acțiune, iar singurul potențial se referă la propunerea recentă a Consiliului care exclude cazurile cu minori. Uh, pe lângă, în afară de această deficiență, directiva propusă nici măcar nu încearcă să delimiteze noțiunea de intercepție. Ar trebui subliniat faptul că cadrul instituțional introdus în baza tratatului de la Lisabona autorizează Uniunea Europeană să stabilească norme minime vis-a-vis de definirea infracțiunilor care duc imediat la dispoziții neambigue, permițând o transpunere uh, corectă în legislația națională. În plus, o simplă privire la raportul explicativ al Convenției privind uh, criminalitatea cibernetică este suficientă pentru a demonstra nevoia de o definire cuprinzătoare a interceptării. Dispoziția din uh, pro- directiva propusă uh, este articolul 7 care, necesită, uh, care cere statelor membre să incrimineze producția, vânzarea, deținerea de orice dispozitiv, inclusiv un program de calculator creat și adaptat în primul rând la scopul de a comite orice infracțiune amintită în articolele 3-6. Există o diferență notabilă între această dispoziție și articolul 6 din Convenția Consiliului Europei în articolul Convenției se face o dis, uh, distinție clară care are ca scop limitarea incriminării la distribuirea de mijloace potențial uh, periculoase care pot garanta accesul la un sistem informatic prin propria lor natură. Niciuna din limitările uh, Convenției Consiliului Europei nu au fost adoptate de Uniunea Europeană. Prin urmare, este evident că a fost dificil să se ajungă la un consens vis-a-vis de articolul 7 al directivei propuse. Uh, în plus, există încă trei elemente ale directivei care arată cât de vast este domeniul de aplicare. Mai întâi, dispozițiile din articolul 7, actele pregătitoare, apoi statele membre trebuie să incrimineze Vă rugăm să vorbiți mai încet, mai rar, pentru că este foarte greu pentru interpret să țină pasul. I'm precise. Sorry. Yes, I know. I'm just trying to keep on the time, but I will make it a little bit. Uh, uh, da, o să încerc să vorbesc mai rar. To criminalize attempt without exemptions in stark contrast to both the framework decision and the cyber. În al doilea rând, uh, excluderea infracțiunilor din articolul 7 din domeniul de aplicare este un pas pozitiv. O restricționare suplimentară este conținută și în propunerea recentă a Consiliului care se referă la infracțiunile de uh, interferență ilegală în sistem și date. Directiva propune de asemenea și anumite fraze care trebuie să fie clar uh, integrate și asta demonstrează că există diferențe clare cu uh, celelalte texte legislative. Sunt directivă, statele membre trebuie în mod specific să se asigure că orice infracțiune menționată pe listă a fost precedată de un act pregătitor și că acest lucru este uh, uh, pasibil de sancțiuni penale de maxim 2 ani cel puțin. Și dincolo de punerea sub semnul întrebarea principiului de proporționalitate, o astfel de prevedere înseamnă că uh, Uniunea Europeană tinde a fi uh, foarte severă față de astfel de sentințe și ar putea în uh, decizia cadru să aibă termene de închisoare uh, într-un mod mai flexibil, care se meargă între 1 și 3 ani în funcție de articolul 6 aliniatul 2. Și vedem că se extinde marja de decizie și devine mult mai simplu pentru statele membre să alinieze fiecare sentință cu gravitatea acțiunii respective. Pe ansamblu devine evident faptul că tendința acum este să se stabilească sancțiuni mai dure în momentul în care se reduce de asemenea și marja de discreție pe care au statele membre în delimitarea acestora. Același uh, mod de gândire se aplică și la articolul 10 al directivei. Prevederea extinde numărul de circunstanțe agravante. Mai mult decât atât, uh, directiva cere o sentință mai strictă, mai dură în momentul în care există circunstanțe agravante, un termen de maxim 5 ani de zile, chiar și în cazul în care există acte pregătitoare interzise. Deci, după cum ne așteptam, ambele propuneri au dus la reacții uh, de nemulțumire și astfel miniștrii europeni au cerut să existe un, un ghid îndrumător pentru a evita tot felul de erori. Și două posibilități au fost puse în evidență. Mai întâi, faptul că scutirea de acte pre- pregătitoare pentru, deci să se scutească în cazul în care există acte pregătitoare de uh, o sentință care să fie pedepsită prin ani din închisoare și, în al doilea rând, să se restructureze aceste uh, circunstanțe agravante. Și analiza pe care v-am făcut-o a modului în care funcționează criminalizarea acestor atacuri împotriva sistemelor informaționale, așa cum sunt ele prevăzute în directivă, ne permite să ajungem la o concluzie bazată pe elementele următoare. Dacă ne uităm la preambulul directivei, vedem care sunt alegerile care au stat la baza alege, uh, rezultatului ales. Uh, ideea principală este să se lupte împotriva crimei și terorismului și uh, respingerea unor astfel de atacuri împotriva sistemelor informaționale se poate face în cadrul criminalității organizate sau în cadrul luptei împotriva terorismului și ar fi nevoie doar de anumite prevederi speciale care ar putea fi adăugate acestor acte care există deja. Dar, pe de altă parte, propunerea aceasta de directivă, cel puțin în forma sa inițială, nu asigura respect pentru drepturile fundamentale care sunt recunoscute de Carta Drepturilor Fundamentale ale Uniunii Europene și nici nu respecta principiile legale uh, ale Uniunii Europene. Pentru că, într-adevăr, definițiile din propunere nu sunt conforme cu lex certa ceea ce, care se aplică la nivel european. Și există două exemple pertinente, care ar fi, spre exemplu, noțiunea aceasta ambiguă de intercepție, ca și uh, Uh, neclaritatea în jurul acelor cazuri minore care în principiu ar trebui să fie excluse din procesul de criminalizare. Principiul de proporționalitate, de asemenea, este pus în semnul întrebării. Cum ar putea proporționalitatea să fie uh, respectată în momentul în care statele membre nu mai au absolut niciun fel de marjă de manevră în momentul în care doresc să determine sentințele aplicabile? Și în final, există o îngrijorare clară despre criminalizarea acelor acte pregătitoare, cum ar fi, spre exemplu, producerea acelor instrumente pe care uh, persoanele le vor utiliza. Problema este că atât directiva, directiva conține uh, informațiile care nu sunt suficient de specifice în ceea ce privește uh, instrumentele ce pot fi utilizate în cadrul atacurilor împotriva sistemelor informaționale. Și dacă mai ținem seama și de distanța care există între aceste două uh, două acte, faptul că se află, persoana respectivă se află, da sau nu, în posesia acelor instrumente, e bine, acest lucru nu ne mai lasă niciun fel de spațiu de manevră uh, pentru a putea uh, utiliza jurisdicția extrateritorială uh, Uh, de recunoaștere a, în momentul în care există această dublă criminalitate. Iar lucrurile se înrăutățesc și în momentul în în um, care ne uităm și la propunerile Consiliului care își doresc să îmbunătățească uh, directiva din punct de vedere legal, din punct de vedere a principiilor de legalitate, proporționalitate și respect al coerenței pentru fiecare stat membru. Există ne- corectări necesare care ar trebui să definească, spre exemplu, ce înseamnă intercepția ilegală, ce înseamnă mijloacele tehnice, ce înseamnă cazurile uh, minore, să se modifice uh, prevederile legate de sancțiuni, de circunstanțe agravante, de jurisdicție, jurisdicție și să se precizeze în mod clar scopul articolului 7 referitor la actele pregătitoare, dacă nu cumva ar trebui chiar să abolim o astfel de, un astfel de articol. Și, după cum am spus, această prezentare în scris poate fi, uh, poate fi distribuită și veți găsi recomandări precise în uh, felul în care poate fi îmbunătățit textul acestei directive. După părerea mea, este o, o misiune foarte importantă a Parlamentului European, pentru că doar astfel principiile fundamentale ale dreptului uh, penal și valorile Uniunii Europene pot fi realizate și pot fi respectate și plasează astfel individul, persoana umană în centrul uh, preocupărilor. Iar unii, Uniunea, uh, poporul european, cetățenii europeni uh, privește către Parlamentul European și Parlamentul European trebuie să țină seama de acest lucru. Profesor Caifa, Sie haben versucht... Stimată doamnă Caifa, ați încercat în ritm Uh, expres uh, să ne prezentați uh, problemele pe care le-ați identificat. Vă mulțumesc pentru asta și aștept cu nerăbdare, în calitate de raportor, să mențin contactul, asupra, contactul cu dumneavoastră și să discutăm problemele pe care le vom găsi împreună cu raportorii din umbră. Nu în ultimul rând, i-am rugat pe interpret să mai rămână 10 minute, spune doamna președinte, uh, și le mulțumesc pentru asta, pentru că ritmul uh, în care uh, toată lumea încearcă să spună ce are de spus în 10 minute constituie o provocare. Le mulțumesc, doamna președintele mulțumește așadar interpreților. Următorul Uh, vorbitor European Digital Rights, un, o asociație de uh, uh, o uniune de asociații de protecția drepturilor și de protecția datelor. Vă mulțumim pentru prezență, aveți uh, ultimul cuvânt, să spunem așa. Vă mulțumesc. Voi încerca să fiu cât se poate de rapid, fără să îi nebunesc pe interpreți, spune domnul McNamee. Voi trece peste partea introductivă. Majoritatea lucrurilor pe care doream să le spun au fost spuse deja cu privire la criminalizare, da, protecția datelor și așa mai departe. Um, în ce privește comunicarea uh, comisiei, salut um, um, ritmul uh, Parlamentului, și răspunsul Consiliului. Aș dori să mă refer la un punct menționat de către doamna Holmeier în discuțiile anterioare, și anume atacurile din partea altor state împotriva sistemelor um, de calculatoare. Acest subiect este foarte important pentru credibilitatea eforturilor noastre de a combate atacurile împotriva acestor um, sisteme. Însă aș dori să vă spun, când ne gândim la uh, atacuri împotriva unor sisteme interna, uh, informaționale, ne gândim la Stuxnet, un uh, atac al unei țări împotriva unei alte țări. Însă ce se întâmplă acum uh, este vorba de uh, atacuri împotriva numelor de domeniu și a, a adreselor IP. Acestea sunt utilizate ca instrumente în atacuri. Statele Unite, până de curând, nu au încercat să își extindă jurisdicția uh, teoretică asupra infrastructurilor care stau la baza internetului. Însă acest lucru se schimbă prin uh, așa numitul Protect IP Act. Statele Unite își oferă lor și companiilor private puterea de a face inaccesibile uh, date care sunt în afara jurisdicției sale. Aceste acțiuni sunt lipsite de drept prin definiție uh, în, num, în sensul directivelor europene și al Convenției uh, Națiunilor Unite din domeniu. Acest lucru ne, ne duce la întrebarea cât de uh, Um, de încredere sunt definițiile um, prezente ale um, din domeniu. Uh, este vorba de o incertitudine juridică în Uniunea Europeană pentru cetățeni și uh, întreprinderi. Un exemplu, anul trecut numele de domeniu mu .com a fost uh, uh, exclus, a fost eliminat uh, de către Statele Unite. Au încercat să uh, elimine uh, site-uri de uh, pornografie infantilă și din greșeală au eliminat uh, și au, au, uh, au eliminat 84.000 de site-uri uh, web și au, le-au înlocuit cu uh, uh, mesaje care acuzau site-urile respective de pornografie infantilă. Consiliul Europei, um, Consiliul de Ministri al, um, a sprijinit această, uh, această abordare acum trei săptămâni, când a solicitat statelor membre să protejeze deschiderea internetului. Doamna raportor Sosa Wagner uh, din Spania, sigur, a trăit asta pe pielea ei în 2009, un cetățean britanic care locuia în Spania uh, avea o companie specializată în uh, călătorii în Cuba. De, de pe zi pe alta, întreaga sa prezență pe internet a dispărut. Compania, fără activitate în Statele Unite, fără niciun fel de destinație în Statele Unite, fără niciun fel de afacere în Statele Unite, a fost uh, pusă pe o listă neagră de către trezoreria americană și pe, în urma acestei uh, um, introduceri pe lista neagră, pe, uh, compania respectivă a rămas fără site, fără e-mail, fără rezervări, fără venit. De curând, Statele Unite au mai revocat un nume de domeniu spaniol uh, sub uh, acuzația de uh, încălcări ale drepturilor de proprietate intelectuală uh, care au fost negate de, chiar de instanțele spaniole. Uh, mai, de curând autoritățile americane au declarat chiar că tot ce este sub numele de um, domeniu .com și .net este jurisdicție americană. Vedem așadar că integritatea internetului global este pusă în, uh, în pericol. Ce fac alte instituții în acest sens? Nu ceea ce credeți, uh, ar fi răspunsul. Comisia și Consiliul uh, european nu au protestat uh, de pe urma acestor atacuri, ci chiar le-au sprijinit. Comisia a reacționat în mod pozitiv la o propunere a Statelor Unite de a, de a lansa un proiect uh, american-european de uh, anulare a adreselor IP, nu numai în Statele Unite și Europa, dar și în state terțe. Deci, practic, Statele Unite își, ab- își uh, arogă dreptul de a uh, anula adrese IP din uh, uh, de oriunde uh, unde există juristic, unde există nume de domeniu, uh, inclusiv europene. A existat o propunere uh, adoptat în 2009, care se referă exact la uh, site-uri din afara Uniunii Europene. Și fiind în afara Uniunii Europene, în state terțe, uh, a, uh, acționarea în acest domeniu este uh, încalcă suveranitatea statelor uh, respective. Deci, practic, se propun sancțiuni, crimin, uh, sancțiuni penale în state terțe. Mai ales având în vedere cloud computing, este foarte important pentru Parlament să își uh, stabilească poziția cu privire la atacuri cibernetice. După cum am putut vedea, uh, rezoluția cu privire la guvernanța internetului uh, Uh, a cuprins unele um, prevederi foarte importante, iar dacă acestea nu sunt apărate, internetul este pus în pericol. Răspunsurile în cazul în care aceste principii nu sunt respectate uh, s-ar uh, baza pe um, reacții din partea firmelor, furnizorilor de internet și așa mai departe. Directiva, așa cum este ea, nu este greșită. Important este să protejăm infrastructura de informații, însă ceea ce putem să spunem Uh, ceea ce nu putem este să spunem că ce fac ei este greșit și că ce facem noi este corect atâta timp cât cu toții facem același lucru. Aș dori să mulțumesc, spune doamna președinte, tuturor celor care sunt aici la podium, celor care au rezistat până la final și care ne-au adus pe cu un pas mai aproape de o directivă utilă și eficace Aș dori, v-aș uh, fi recunoscătoare dacă ne-ați pune la dispoziție uh, prezentările dumneavoastră. Uh, ați făcut-o deja, dar ne-ar fi foarte util pentru a putea uh, studia ceea ce ne-ați prezentat. În același rând, timp, aș dori să um, vă rog să ne stați la dispoziție ca parteneri, uh, pentru că cu siguranță vom mai avea întrebări, eu cu siguranță, raportorii din umbră, poate alți colegi. Aș dori să vă mulțumesc în avans uh, pentru asta. Mulțumesc tuturor celor care au fost aici de la început până la sfârșit și care au uh, participat la această, uh, la această audiere. Doamna președinte mulțumește și interpreților. O seară bună în continuare.